Okay, colleagues, we'll get started. You have the draft agenda. Can I assume it's adopted? Bună dimineața tuturor. Examinăm acum ordinea de zi. Bănuiesc că toată lumea este de acord cu conținutul acestea. Așa că vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea asupra ETS aviației de către Comisia Europeană, Direcția Generală Climă. Doamna Elina Bardram este cea care ne va face această prezentare. Sunteți gata? După cum vedeți, sala este plină ochi. Am eu o teorie ce se întâmplă când uh, urmează ședințe ale comisiei una după alta, uh, însă se pare că punctele mele de vedere pe această temă nu prea ajută la felul în care se va dezvolta viața în Europa. În fine, asta e sistemul, îl vom păstra așa cum e. Acum dau cuvântul doamnei Elina Badram. Okay, thank you, good morning, and I have... Mulțumesc. Bună dimineața tuturor! Consider că este un adevărat privilegiu să ai ocazia să iei cuvântul la prima oră, la ora 9 dimineața, în Comisia de Transporturi în Parlamentul European. Ok. Uh, indeed. Uh, as you know... Într-adevăr, după cum știți, Comisia a adoptat o propunere pentru a modifica regulamentul ETS al Uniunii Europene pe data de 16 octombrie și această propunere vine ca o reacție față de adunarea generală a OACI și ca un răspuns la rezoluția adoptată de OACI pe 4 octombrie. Și în această rezoluție, evident, OACI nu are o, un punct de vedere științific în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2, însă s-a ajuns la un acord și anume că sectorul aviatic trebuie să contribuie la această reducere. Este foarte bine cunoscut faptul că se prevede o creștere de 5 până la 7% a nivelului de emisii până în 2050 în domeniul aviatic. De aceea, acesta este motivul principal pentru care am inclus aceste emisii în politicile noastre de climă și am dorit să le includem și în sistemul ETS. Haideți să avansăm repede. Iată, acesta este un punct de vedere exprimat de către industrie. După cum știți, industria, iată, a adoptat în adunarea generală anuală în iunie anul acesta o rezoluție care recunoaște faptul că e nevoie de măsuri bazate pe piață, întemeiate pe piață și s-a pus la punct o foaie de parcurs pentru a implementa astfel de măsuri cu începere din 2020. Și plecând de la prevederile lor, astfel de măsuri bazate pe piață vor fi necesare pentru a putea îndeplini uh, obiectivele fixate de către OACI pentru acest sector aviatic. Din prevederi puteți vedea că uh, Există un anumit nivel de ambiție, se dorește de asemenea inventarea unor noi tehnologii până în 2050 și aceste noi tehnologii vor contribui în mod masiv la reducerea emisiilor. Deci e o presupunere, o prevedere destul de ambițioasă și e nevoie și de măsuri bazate pe piață în acest domeniu. Bun, asta acoperim în momentul de față. Acoperim toate zborurile dintre Uniunea Europeană și aeroporturile sau aerodromurile din țări terțe și astfel directiva din 2008 a acoperit sfera geografică. Însă, Lucrurile s-au schimbat și a existat și o sentință a Curții Europene de Justiție și de aceea noi trebuie să modificăm acest regulament tocmai pentru a-l uh, face compatibil cu legislația internațională. Acum, plecând de la legislația existentă, noi am spus deja că vrem să avem un proces multilateral care să ne permită să adoptăm un astfel de plan și dorim să anticipăm uh, realizarea unui astfel de acord la nivel global, în așa fel încât abordarea noastră ETS să fie armonizată cu abordarea globală. Acum, ca și rezultat al uh, adunării generale al WACH în 2013 din octombrie, este că am avut o decizie foarte clară de a semna un astfel de acord la nivel global și de a avea o decizie pentru implementare până în 2016. Deci, implementarea să poată să înceapă deja în 2020. Evident, ce putem regreta e faptul că au existat prea puține progrese în ceea ce privește cadrul pentru acțiune uh, regională. Și în acest context regional, acțiunea nu a fost într-adevăr preluată în rezoluția pentru anul 2020, făcea parte din prima rundă de negocieri, de consultări, în cazul implementării acestor măsuri întemeiate pe piață. Pe de altă parte, la același aliniat, Uh, s-a făcut trimitere la regulile de minimis în așa fel încât rutele dinspre și înspre uh, statele în curs de dezvoltare sau statele dezvoltate cu o parte, o cotă de piață de mai puțin de 1% din, măsurile, uh, din uh, zborurile internaționale să poată participa la acest program. Evident, e vorba de un răspuns care trebuie să se înscrie într-un proces global. Noi am investit foarte mult în grupurile de lucru care tocmai lucrau pe aceste măsuri globale și vom continua această muncă. De-a lungul anului trecut, de-a lungul ultimelor 18 luni, Comisia Europeană și statele membre europene în mod activ au participat la ședințele cu caracter tehnic ce au fost organizate tocmai pentru a încerca să se identifice care sunt opțiunile pentru a avea un acord la nivel global. Și această muncă va continua și avem intenția să implicăm o gamă largă de uh, părți interesate, uh, lumea universitară, societatea civilă, în așa fel încât până în 2016 să fim siguri că vom avea decizia de implementare care să fie gata, tocmai pentru a putea avansa în cadrul unei abordări globale. Uh, în același timp, trebuie să vedem că cirașa de pe tort, în ceea ce privește aceste măsuri globale, va fi rezultatul concret și în momentul de față încă nu s-a ajuns nici măcar la un acord în ceea ce privește ingredientele ce vor fi necesare pentru a face tortul. De aceea, toate părțile interesate trebuie să fie cooptate și să participe la această discuție. O altă parte a răspunsului european e o propunere, o propunere pe care noi am înaintat-o. E vorba de un document care, în mod semnificativ, angajează Uniunea Europeană prin sistemul ETS în domeniul aviației internaționale și asta anticipând obținerea unui acord la nivel global. Deci, anul acesta, 2013, e o perioadă de tranziție care ne permite să facem acele pregătiri și ajustări tehnice ce sunt necesare. Și pentru anul acesta vom acoperi în propunerea noastră doar traficul aerian între aeroporturile din, una, din spațiul economic european. Aceasta este în prima etapă. Odată ce aceste pregătiri tehnice sunt gata și odată ce vom fi gata să uh, punem la punct uh, documentul juridic, ținând seama de dorințele operatorilor, de asemenea, vom avea o a doua etapă care va acoperi traficul în interiorul spațiului european, uh, economic european, dar nu va avea niciun fel de alte conotații externe. Deci, vom acoperi distanțele externe uh, proporțional cu ce, în, în proporția în care acestea acoperă spațiul economic european. Și astfel, vom încerca să ținem seama și de plângerile care au fost exprimate referitor la dimensiunea extrateritorială a deciziilor noastre, plângeri exprimate de-a lungul ultimilor trei ani. De asemenea, am încercat să preluăm regulile de minimis din rezoluția UACI, în așa fel încât să putem acorda anumite derogări pentru anumite rute, pentru anumite țări din sfera de acoperire a întregului document. Acum, evident, avem și un calendar și încercăm să ne aliniem cu procesul la nivel global în cadrul WACI. Iată aici un grafic în ceea ce privește sfera geografică de acoperire. Deci, vedeți, uh, zborurile în interiorul uh, spațiului economic european sunt acoperite 100%, apoi există anumite aeroporturi care se află în afara acestor regiuni și care spre exemplu, în regiunile cele mai îndepărtate sau extra um, sau teritoriile de peste mări și atunci se acoperă, dacă sunt în cadrul UE 100%, dacă nu proporțional. Acum, prin propunerea noastră, plecăm de la ideea că dorim să acoperim, spre exemplu, dacă avem un zbor de la Heathrow din Londra până în San Francisco, să acoperim până la 1,7%, deci partea care revine spațiului uh, aerian european. Iar emisiile care se află deasupra Atlanticului, în principiu beneficiază cu o, de, de o derogare, spre exemplu așa cum am cazul și uh, în zborurile deasupra spațiului uh, aerian din Canada. Bun, aceasta este o altă ilustrație pentru a vă arăta că Odată ce un avion părăsește spațiul economic european, nu va mai exista niciun fel de acoperire a emisiilor. Și aici puteți avea o imagine despre suprafața geografică ce a fost propusă pentru a acoperi uh, prin această măsură teritoriul spațiul uh, aerian uh, european. După cum vedeți, există o parte importantă a zborurilor care merg în teritoriile de peste mări, noi am propus să existe inițial o derogare pentru aceste, pentru aceste regiuni și încercăm să ajungem până la o distanță de 12 mile nautice uh, față de țărm. E vorba de țări precum Islanda, excludem sau acoperim în mod diferit uh, rutele toate zborurile care provin din această regiune, regiunea Islandei. Acum, schimbările în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea. Avem aici o perioadă excepțională de 2 ani care va permite tuturor să se adapteze noului regim și care va permite și Comisiei să facă toate calculele necesare pentru ca uh, Um, să avem o acoperire proporțională a țărilor terțe. Acum, există două opțiuni care au fost propuse pentru raportarea acestor emisii din partea țărilor terțe, fie sistemul actual, monitorizare, raportare și verificare, sau utilizarea unei estimări făcute de către autoritățile naționale de control pentru a vedea care sunt misiile care sunt uh, realizate pe teritoriul spațiului economic european și pentru a face aceste calcule. Există câteva derogări noi care au fost propuse pentru emițătorii uh, de dimensiuni reduse. E vorba de cei care au un prag de emisii sub 100 de tone CO2 pe an. Aceștia vor beneficia de o exceptare și acest lucru va duce la o reducere a acoperirii emisiilor de CO2, care e de fapt mai puțin de 0,2%. Și acest lucru de fapt corespunde cu un număr destul de redus de operatori, dar acest lucru va duce pentru ei la reduceri de uh, apoveri administrative imense. Propunem de asemenea și proceduri simplificate pentru emițătorii care au mai puțin de 25.000 de tone de CO2 pe an, în așa fel încât să poată beneficia de, un, de niște facilități de sprijin ale Eurocontrol mai simplificate. Apoi vom avea o ajustare a alocărilor acestor certificate și vor exista și certificate gratuite ce vor fi puse la dispoziția operatorilor. Însă, Reducerea aceasta se va face în mod proporțional, ținând seama de noua acoperire geografică. Deci acest lucru trebuie pus în corelație în momentul în care discutăm despre spațiul economic european și regiunile ce trebuie să beneficieze de aceste derogări. Un aspect important reprezintă calendarul. Astăzi, în momentul de față, avem doar legislația uh, în vigoare actuală care uh, nu acoperă toate țările terțe, deci este deosebit de important să avem aici o, o decizie rapidă care să ne permită să avem un sistem viabil. Trebuie ca această propunere să fie acceptată cel mai târziu până în 2014 uh, pentru că uh, astfel putem beneficia de un temei juridic și, în același timp, va fi deosebit de util pentru noi toți să fim în măsură să ajungem la un acord în ceea ce privește abordarea juridică, în ceea ce privește această propunere, care să ne permită atât nouă cât și operatorilor din țările terțe să știm exact ce anume își dorește Uniunea Europeană la acest nivel. Iar transpunerea în legislația națională va necesita un minim de trei luni de zile, imediat după adoptarea de către Parlamentul European și de către Consiliul acestui text și, în principiu, termenul de conformare în această propunere va fi fixat la începutul lui 2015, în așa fel încât să putem face acele ajustări ce vor fi modificări, ce vor fi necesare în sistemul de conformare de, de, și în metodele de raportare. Și um, mă voi opri aici. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și dacă aveți întrebări, rămân la dispoziția dumneavoastră. Groș. Mulțumesc foarte mult, domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru explicațiile din partea Comisiei. Sigur că ar fi foarte multe de spus aici și pentru a mă limita la doar câteva, aș spune că trebuie să constatăm că măsurile UE nu prea s-au bucurat de mare succes la nivel internațional. Și consider de asemenea că Iată, venim în trei ani cu a treia modificare și acest lucru nu ne face neapărat mai credibil Și de aceea cred că ar trebui să învățăm din trecut pentru a face ceva diferit în viitor. Și am două întrebări. Referă la țările care nu sunt afectate de măsurile noastre și de ce acestea au, uh, s-au regăsit în bloc, par, practic, împotriva măsurilor noastre. Nu știu dacă Comisia poate da un răspuns. Și a doua întrebare se referă la sistemul Stop the Clock, care vine și el cu anumite obligații și vreau să știu dacă onorăm toate aceste obligații sau dacă există și aici deja diferențe. Iar în ceea ce privește viitorul, aș dori și în calitate de raportor să aflu care este părerea grupurilor noastre politice. Aș mai adăuga însă că poate că am face bine ca pe o perioadă de tranziție până în 2015 să dăm dovadă de anumită flexibilitate și să nu uh, ne facem prea mari uh, speranțe că la nivel de ICAO vom avea rezultate prea pozitive în 2016, deci să învățăm din trecut. Și în al treilea rând, să nu planificăm acum doar o fază de tranziție, ci să spunem clar ce anume s-ar putea întâmpla după 2016 pentru a pregăti corect 2020 și să nu depinde acest lucru de o evaluare din 2016, ci de un rezultat uh, clar de acum. Și o ultimă observație. Am întrebat uh, mulți uh, experți uh, cu privire de legalitatea anumitor decizii, dar cred că atunci când este vorba de spațiul european, aviatic și tratarea de Chicago prevăd să ne exercităm autoritatea și suveranitatea și nu ar trebui să ne lăsăm intimidați și în al doilea rând, consider că trebuie să vedem uh, construcția europeană în ansamblu ei și ar trebui ca măsurile pe care le luăm și aici să reprezinte politica europeană. Și un ultim aspect, ar trebui să folosim uh, prilejul să încheiem acorduri bilaterale, dacă nu se poate la nivel internațional, pentru că acestea oferă și o anumită flexibilitate, de pildă între Uniunea Europeană și, de pildă, Statele Unite sau alte regiuni din această lume, ceea ce ar fi o modalitate interesantă pentru a vedea care sunt uh, resursele, posibilitățile date de astfel de acorduri bilaterale. Și apoi, sper că nu vom aștepta să vină 2016, uh, ci vom da de pe acum un semnal clar pentru 2020. Mulțumesc, domnule Alcadroi. Colega Mathieu Gros, uh, di... Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentare și uh, colegului nostru Groș, care este raportor pe această temă. Aș dori să-i mulțumesc pentru primele observații. Acum, dacă Uniunea Europeană a avut ambiții poate prea mari în uh, legislație și pesimiștii vor spune că acum va trebui să mai tunem niște apă în vin și că totul se amână până la urmă pentru că regulile noastre să fie introduse la nivel mondial, iar optimiștii vor spune ei bine, iată, datorită acestei legislații foarte ambițioase, am reușit să convingem comunitatea aviatică internațională pentru a avea un acord în 2020. Sigur că toate aceste lucruri depind de progresele care se vor înregistra în următorii ani, la fel uh, și pentru termenul de 2016. Atunci vom vedea dacă până 2020 se poate într-adevăr obține ceva. E adevărat că din punct de vedere juridic am lucrat pe o bază uh, solidă, dar să nu uităm că este vorba de un dosar politic și uh, statele pot avea în vedere tot felul de măsuri uh, de con- contrare pentru a contracara eforturile UE, lucru uh, care ar putea duce într-un final și la un război economic, ceea ce desigur dorim să evităm. Propunerea de față se aseamănă foarte mult cu propunerea pe care am mai tratat-o în Comisia TRAN acum câțiva ani, și anume să începem cu aplicarea acestui sistem în Europa și apoi treptat să trecem la un sistem internațional. Va trebui să vedem cum uh, va afecta practic uh, acest regulament uh, și etapele sale companiile implicate. Dar cred că pe ansamblu se merge în direcția cea bună. Aș mai avea două întrebări. În primul rând, în ce măsură s-a verificat deja ce efecte există asupra sectorului nostru aviatic, efecte indirecte și când spun asta mă refer și la faptul că există posibilitatea să Apar niște hub niște centre, nucleuri uh, în afara Uniunii Europene care ar putea beneficia de pe urma acestei uh, legislații, uh, mutându-se într-acolo mai multe dintre curse. S-a făcut o verificare în acest sens și a mai fi ceva ce nu am reușit să înțeleg foarte bine. Ați amintit zboruri care trec prin spațiul aerian fără să aterizeze aici. Și pentru acestea este valabilă legislația, da? Bun. Și apoi aș dori să uh, susțin afirmațiile lui Mathieu Groș uh, în ceea ce privește acordurile cu state terțe, pentru că în cazul acelor acorduri negociate în momentul de față, unde este vorba de o serie întreagă de chestiuni care vizează aviația, ar trebui ca și acest dosar să fie inclus. Trebuie discutate și aceste lucruri și eventual încheiate acorduri pentru a ne consolida astfel poziția de negociere în pregătirea unei soluții până în 2020. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, mulțumesc și Comisiei pentru raport. Da, într-adevăr, este o chestiune dificilă. Am încercat să facem progrese exemplare în Europa, așa cum facem deseori, dar am eșuat. Aici eu sunt ceva mai optimistă și Cred că la negocierile ICAO vor uh, apărea soluții care s-ar putea să fie mai internaționale decât arată în momentul de față, s-ar putea ca în 2016 să facă acest progres pentru a avea soluția dorită până în 2020. Trebuie să mă asociez celor spuse de antevorbitorii mei, trebuie să ne gândim acum la niște soluții flexibile, dar și asta mă întreb de fiecare dată când uh, luăm astfel de decizii uh, prietenoase față de mediu. Nu Uh, afectăm uh, competitivitatea companiilor noastre, nu afectăm haburile noastre. Eu sigur susțin că ar trebui să dăm un exemplu ca europeni, dar într-o manieră care să nu afecteze mult prea negativ uh, companiile noastre aeriene. Este destul de dificil să găsești uh, soluția judicioasă. Important este să decidem corect, să nu periclităm spațiile, companiile noastre aeriene și mi-aș uh, dori ca să abordăm într-adevăr această cale a acordurilor bilaterale și nu doar în cadrul acordurilor aviatice care se negociază în momentul de față, ci și la cele din trecut. Acordul de pilă cu Canada a fost unul foarte bun pe care cu toții l-am uh, lăudat și cred că ar fi bine să căutăm și alte căi pentru ca în pregătirea momentului 2016 să dăm un semnal ca Europa și să facem și presiune asupra ICAO Uh, ceva de genul, da, am pierdut în primă fază, dar nu renunțăm. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kramer. Da, într-adevăr, e bine ca Comisia și Europa să facă eforturi și să găsească soluții, dar sigur că e dificil. S-a intentat uh, acțiune uh, la Curtea de Justiție, dar uh, acțiunea a fost pierdută. Dar uh, n-am reușit să obținem mare lucru, nici la ICAO, pentru că iarăși nu facem decât să discutăm și probabil în 2020 nu vom fi făcut niciun fel de progres față de 2010 sau 2001. Și uh, vă spun și de ce. Nu a existat niciun fel de plan B. Știu că în uh, Germania Companiile au fost de acord cu acest sistem uh, ETS pentru a evita uh, impozitul asupra kerosenului, care ar fi fost mai uh, scump. Deci nouă ne-a lipsit o alternativă. Am fi putut, ca la nivel european, să venim cu un astfel de impozit asupra kerosenului uh, și să facem astfel presiune asupra companiilor aeriene. Sigur că există un efect economic atunci când avem uh, multe curse aeriene, dar și efectele negative costă bani și acest pericol de delocalizare a haburilor aș vrea să știu dacă marile afaceri uh, se uh, fac prin intermediul acestor huburi, de pildă dacă mergi de la uh, San Francisco la Londra sau dacă mai vrei să aterizezi și în altă parte. Uh, în orice caz, pe aceste distanțe lungi, probabil că nu contează aceste impozite. Uh, același uh, lucru și în cazul uh, taxelor pe autostrăzi, nu s-a ridicat în discuție. Iată că nu am reușit să avem uh, o poziție politică clară. Ar fi trebuit să vedem ce alternative B sau C ar mai uh, exista și sigur că impozitul pe kerosen ar fi o manieră de a face presiuni asupra companiilor aeriene, pentru că uh, impozite pe carburanți există pentru toate celelalte mijloace de transport și pentru căile ferate, pentru automobile. <clears throat> și am să-l citez aici pe conservatorul uh, Ludovic, secretar de stat în Ministerul Economiei, atunci când s-a făcut reunificarea, care a spus că în sectorul transporturilor economia de piață a fost uh, scoasă din uz și <clears throat> iată că avem un uh, plan socialist și dânsul mi-a spus că nu poate face obiecție la această afirmație a mea. Întrebările mele. Cât costă astăzi emiterea unei tone de CO2. Ce se întâmplă cu fâșiile de uh, condensă? condens? Ce se întâmplă cu celelalte substanțe, NOx și așa mai departe? Și de acestea trebuie să ținem cont. Și <clears throat> până la urmă, sigur, ar putea să fie redus uh, traficul aerian, poate până la jumătate. Sigur că ar putea fi periclitate anumite companii, dar pe ansamblu am putea reduce traficul în Europa și astfel și emiterea de emisii, dar și uh, gălăgie pentru că schimbările climatice nu se opresc. Acum se vorbește de 4-5 grade și acest lucru costă mult mai mult decât de localizarea unui hub. Și oricum nu cred că se întâmplă acest lucru așa de rapid. De aceea întrebarea mea adresată Comisiei, care este planul nostru B, planul nostru C, care este situația cu uh, impozitele, de pildă pe kerosen. Iată presiunea care poate veni din partea Europei și aș fi foarte interesat să aud cum reacționează rusii, chinezii sau rușii, chinezii sau ceilalți. Doamna Moscu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului Sincer, nu mai am cuvinte. Dacă situația nu ar fi așa de gravă, aș avea impresia că ascult o farsă. Spun comisiei următorul lucru. Ceea ce ați făcut dumneavoastră la comisie nu este o acuzație personală pe care vă fac aici. Este, deci la comisie ați venit cu o idee acum câțiva ani care nu era menită să funcționeze niciodată. Ați schimbat obiectivele ca să vă convine dumneavoastră și aveți o atitudine pur dogmatică, pentru că doar doriți uh, să arătați bine, dar arătăm ridicol. Această Uniune Europeană arată ridicol. Întregul program niciodată nu putea să facă o adevărată economie de dioxid de carbon. Putem face alte lucruri pentru a îmbunătăți impactul asupra mediului. Iată care este soluția. Comisia ne spune vom discuta la ICAO, vom găsi o soluție. Da, ați mers la ICAO, ați discutat, dar nu v-a plăcut deloc ce au spus celelalte țări. Pentru că celelalte țări doresc măsuri luate la nivel global prin 2020. Și dacă toată lumea dorește măsuri globale, atunci Uh, putem să fim și noi de acord. Însă, până v-ați întors de acolo, v-ați dat seama că nu agreați faptul că nu ați câștigat votul, pentru că s-a votat și votul a fost 27 la 27. Majoritatea a votat într-un fel, dar dumneavoastră sunteți de cealaltă parte și nu v-a plăcut punctul de vedere al majorității și așa că ați luat-o pe propria cale. Și veniți aici cu propunerea dumneavoastră este de necrezut, pentru că nu vă place acceptarea reciprocă. Suntem deja într-o poziție în care companiile europene, să fie clar, se află într-o situație care distorsionează concurența, pentru că deja ați aplicat sistemul UE ETS în Uniunea Europeană și niciodată în acest regulament nu a fost vorba de asta și ni s-a spus categoric, domnule președinte, că acest program sau era aplicată la nivel global sau nu era aplicată deloc. Cu atâția ani în urmă ni s-a spus tocmai acest lucru. Iată care au fost observațiile mele în legătură cu obiectivul. Iată care este situația în care ne aflăm astăzi. În plus, niciun stat membru nu sprijină ceea ce faceți. Deci puteți să veniți aici să spuneți statele membre ne sprijină. Nu vă sprijină. Vă spun eu care este situația statelor membre. S-au săturat de modul în care abordează Comisia lucrurile. Ne pierdem credibilitatea. Și în calitate de țări mari, importante în lume, încercăm să producem, să vindem bunuri, fără prostioarele pe care le uh, inventați pentru a arăta bine. Dar nu vă pasă de sectorul aerian, pentru că pentru dumneavoastră ce este important este să se adopte programele. Deci veniți cu asta la noi, cu această formulă X egal Y împărțit la Z ori 100. A, aveți tupeul să veniți la această comisie formată din adulți cu o formulă de școală și apoi spuneți că Z egal um, distanța unui zbor de la un avion și așa mai departe. Și credeți că o să stea cineva în aer să spună aici se termină spațiul aerian european? Trebuie să spun, domnule președinte, că pur și simplu nu mai am cuvinte. Nu e felul meu să nu mai am cuvinte. Dar, sincer, cred că insultați inteligența membrilor acestei comisii. Insultați inteligența membrilor celorlalte comisii care v-ați întâlnit, pentru că dacă nu mai asta știți să faceți, pur și simplu nu știu ce vă faceți la dumneavoastră la serviciu. Eu sunt absolut disperată pentru că arătăm ridicol ca actori majori pe scena mondială și nu ne veți îmbunătăți deloc poziția astfel. Domnul uh, raportor Gross va face eforturi pentru a ajunge la ceva, dar având în vedere situația, ne dăm seama că avem un plan B. Domnule președinte, a vorbit despre planul B de ani de zile. Haideți să așteptăm un sistem global pe care îl putem accepta și noi. Care e problema? dacă um, doresc să abordeze lucrurile la în 2016, atunci așteptăm și la ICAO să, să discutăm atunci un program care să includă și Uniunea Europeană pentru 2020. Pentru că lista țărilor uh, nu este doar state membre din Uniunea toate, nu sunt toate statele membre din Uniunea Europeană, sunt tot felul de excepții. Uh, Comisia nu intră în atâtea detalii, e prea complicat și uh, nu e bine să știm prea multe, nu? Aceasta este realitatea. Așa că mă voi opri aici, pentru că, așa cum am spus, dacă doriți să-mi spuneți ce state membre vă sprijină cu adevărat, m-aș bucura, pentru că niciun stat membru nu vă sprijină cu adevărat. Și în engleză spunem, când ești în groapă, nu mai săpa. Dacă v-ați fi oprit din săpate acum vreo 5 ani și ați fi spus am putea să ne gândim la alte măsuri, atunci aș avea respect pentru cine vine la, de la Comisia um, Europeană aici la noi. Dar eu mi-am pierdut respectul față de dumneavoastră, pentru că nu doriți decât să vă salvați imaginea. În loc să recunoașteți faptul că de la început a fost o greșeală.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 dar se pare că unele vor fi eliminate din textul final și înlocuite cu un tabel cu procente calculate de Eurocontrol. Încerc să vă consolez cum pot în disperarea dumneavoastră. Domnul Koch. Ich frage mich echt. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb și eu dacă uh, Uh, acest sistem ETS-UE o facem așa ca scop în sine sau există și un scop real? Dacă spațiul aerian deasupra Europei este, să spunem, X și creșterea transporturilor aeriene oricum nu au loc în um, Europa, atunci uh, nu e util uh, acest, uh, acest demers. Cred că ar trebui dacă tot e obiectivul să reducem emisiile, ar trebui să abordăm instrumente și aeronave care să consume mai puțin și să fie mai ecologice. Acum, se spune că la nivel de ICAO se va ajunge la o soluție în 2020. Eu cred că nu trebuie să facem presiuni uh, cu orice preț, pentru că prețul până la urmă îl uh, plătesc pasagerii noștri și nu se reduc nici emisiile și nu cred că avem nevoie de o astfel de soluție de tranziție birocratică care este inutilă. Um, de aceea militez pentru a opri ceasul acum, stop the clock până în 2020. Okay, for myself, I've nobody else. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Ba da, Mike, ai vorbit deja o dată. Încă puțin bine. Eine kleine Frage. Also... O scurtă întrebare. Aș vrea să știu care este uh, Uh, transportul aerian deasupra Europei și cât în afara acestui spațiu, pentru că din informațiile mele contrariu este cazul. Câteva scurte întrebări din partea mea. Într-un fel, sprijin ceea ce am făcut uh, sunt de acord că atunci, la început, când am adoptat um, aceste lucruri acum câțiva ani, am fost oarecum neglijenți, am fost vinovați. Nu am uh, cerut competență comună cu Comisia de Mediu. Pentru că atunci uh, Comisia pentru Transportul a transmis doar un aviz care nu a fost primit foarte bine de co colegii de la ENVI și trebuie să nu uităm, dragi colegi, că putem fi critici, putem uh, să criticăm Direcția Generală pentru Schimbări Climatice și nimeni nu e așa de critic ca mine în legătură cu modul în care au evoluat lucrurile. Dar până la urmă, Parlamentul European a votat acest sistem prin Comisia sa de Mediu. Și statele membre au fost de acord. Să nu uităm acest lucru. Știu că din 2005 sau când s-a discutat asta, prioritățile politice s-au uh, schimbat. Prioritatea nu mai este salvarea planetei, ci salvarea locurilor de muncă. Și salvarea planetei acum nu mai deloc o prioritate politică, pentru că ne aflăm în situația de criză economică în care ne aflăm. Dar nu trebuie să uităm, dragi colegi, că Parlamentul European a votat acest sistem cu o majoritate atunci. Critica mea este legată de ceea ce au spus colegii, inclusiv Michael. Acum patru ani deja s-a spus acest lucru Comisiei. Care este planul B? Unde este planul B? Comisia nu avea un plan B și știam că nu avem plan B. De ce? Pentru că atunci comisarul a spus, acesta e planul nostru, și asta um, vom face să treacă. Dar la transporturi, în mod separat de Comisia pentru Mediu, am tot auzeam despre probleme și știam ce se va întâmpla și am spus ce se va întâmpla și tocmai asta s-a și întâmplat. Dar încă o dată, ar fi trebuit să avem competențe uh, comune cu Comisia pentru Mediu în legătură cu acest act legislativ și acum suferim consecințele. Acum, încotro ne îndreptăm. Înțeleg Comisia. Nu știu că dacă este gaura lui Jackie sau uh, colțul cuiva, unii au vorbit despre oprirea ceasului. Domnul Groș um, va confirma probabil că într-o ședință um, am avut impresia că Comisia pentru Mediu nu va mai accepta oprirea ceasului. Deci, având în vedere situația, Comisia trebuie să găsească altă soluție. Și știu că soluția găsită de Comisie nu e acceptabilă pentru toată lumea. Dar nu știu încotro să îndreaptă, pur și simplu. Pentru că a fi foarte, foarte uh, uh, sincer cu Michael, se merge în a complet altă direcție decât un program de schimburi de emisii. Dar dacă se respectă programul de schimburi de emisii și numai încolo se, încotro se poate merge, avioanele Airbus vor, uh, uh compania Airbus se va agita cum nu s-a agitat niciodată. Ministrul francez uh, se va agita, s-a mai agitat și altă dată, într-adevăr. Dar, oricum, e clar că Franța nu va accepta acest lucru, dar majoritatea statelor membre, deocamdată, rămân, uh, nu, nu spun nimic și asta mă îngrijorează. um, Germania a criticat mult Comisia și acest act legislativ, dar acum înțelege pe doamna comisar, având în vedere situația în care se află, toată lumea poate să-i spună, v-am prevenit că așa va fi, dar totuși trebuie să avansăm. Și știu că Matthew va face o treabă bună pentru noi, pentru avizul nostru, adresată Comisiei pentru Mediu și proiectul de aviz va fi gata înainte de Crăciun, astfel încât să-l putem vota în ianuarie, înainte de votul din Comisia ENVI. Dar e adevărat că tot ceea ce a spus colegii e adevărat. Dar nu trebuie să uităm Cine a votat acest uh, sistem? Noi și statele membre. Într-adevăr, acum ne aflăm într-o situație foarte complicată, foarte dificilă. Cum ieșim din această situație complicată? Asta contează. Și cum spunea un prieten al meu, uh, șeful aeroportului din Manchester a spus odată Consiliului de Administrație. Știu că fiecare dintre dumneavoastră poate să-mi spune de o um, problemă, dar aș dori să-mi dați soluții și tocmai asta trebuie să găsim și noi aici, în această situație. Comisia are din nou cuvântul. Vă rog. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru comentarii, pentru observații. Încerc să răspund grupat. Mai întâi voi vorbi despre propunerea noastră și ce include ea, apoi pozițiile țărilor terțe și apoi voi vorbi puțin despre procesul uh, global. Ceea ce a adoptat Colegiul de Comisari este cea mai bună evaluare a noastră privind o cale viabilă de a avansa. Pentru a se respecta obiectivele um, domeniul mediului stabilite de Uniunea Europeană, nu de Comisie, de Uniunea Europeană, respectându-ne identitatea noastră la nivel internațional. Um, avem colegi la conferința de la Varșovia, astăzi, acum, care insistă asupra multilateralității. Este, această dimensiune este esențială pentru noi și ținând cont de această dimensiune, am încercat să răspundem uh, preocupărilor legate de extraterritorialitate um, exprimate de țările partenere. Propunerea este nediscriminatorie, prevede un um, tratament egal al tuturor operatorilor de pe anumite rute, am ținut cont de acest aspect în evaluarea noastră de impact. Operatorii care funcționează doar în spațiul economic european au un mic dezavantaj față de cei care merg mult în țări terțe și am încercat să evaluăm diferitele impacturi asupra mediului și aspectele administrative. Știm că putem aplica sistemul, știm că e fezabil și știm că se poate face acest lucru acum. Niciodată nu am favorizat o abordare bazată pe spații aeriene. Partenerii noștri în țări terțe au cerut acest lucru, au, spui, au trimis scrisori la ICAO pentru a-și apăra propriul spațiu aerian. Noi am, uh, ne am modificat doar abordarea juridică pentru a răspunde acestor preferințe. Această formulă ne permite să calculăm proporțiile de spațiu aerian ale acestor uh, zbor, zboruri spre țări terțe care doresc uh, să funcționeze în spațiul economic european. Acum, părerile țărilor terțe. Este clar că propunerea Uh, nu a fost, uh, n-a primit mult sprijin, nu și nu am așteptat la asta, dar legile europene nu se aplică pe baza aprobării unor țări terțe. Procesele lor legislative sunt diferite, Uniunea Europeană are dreptul său suveran de a legifera și partenerii noștri din comunitatea internațională dacă doresc să funcționeze într-o societate bazată pe reguli, trebuie să respecte regulile locale. Acesta este un principiu fundamental a unei globalizări funcționale și a, unei, a unor relații uh, multilaterale funcționale. Mm, continuăm dialogul cu țările terțe în legătură cu aplicarea și modalitățile acestui uh, program, în legătură cu obiectivele noastre, dar Dacă așteptăm consimțământul țărilor terți în legătură cu legislația mea, eu cred că acest lucru mă depășește. În legătură cu procesul global, noi dorim să ne implicăm. Am uh, prevăzut resurse și buget pentru a participa la definirea și dezvoltarea unui sistem global unei măsuri globale, un instrument global și am spus deja în legislația noastră că în 2016 vom uh, face un raport Consiliului și Parlamentului pentru a începe pregătirile de contopire a programului nostru cu unul global. Nu vom avea două programe paralele, vom avea o măsură globală când ea va fi gata. Deci, când o măsură globală va fi disponibilă, um, acesta va înlocui um, legislația noastră. Și dacă și nu putem uh, dacă dorim să eliminăm o măsură care deja funcționează la nivel regional, nu putem să spunem că cu toții dăm dovadă de bunăvoință. Putem accepta să nu facem nimic până în 2020, având în vedere că emisiile la nivel global și mai ales în domeniul aviației cresc foarte mult. Pentru a reveni la regimul uh, oprim ceasul până în 2012, operatorii responsabili uh, sunt, uh, sunt responsabili 90, pentru 98% din emisiile din acel an. Acesta este un rezultat important din punct de vedere al mediului. Deci, um, majoritatea operatorilor care funcționează în Uniunea Europeană înțeleg că aici, în această regiune, se, aplecă, se aplică regulile locale. Mă voi opri aici. Sper că am răspuns tuturor Întrebări um, sau reacții fără microfon din sală. A, planul B. Propunerea actuală reduce aplicarea la 38%, dar avem 50% din aviația internațională Uh, este acoperită din schimbul de, de programul european de schimburi de emisii pentru întregul zbor. Deci este o parte destul de importantă. Și traficul intraeuropean crește mult, nu se reduce. În ceea ce primește planul B, în evaluarea noastră de impact, am uh, um, evaluat și o opțiu- altă opțiune care ar rămâne în domeniul de competență al Comisiei, dar ar fi foarte complicat să se aplice această opțiune. Ar trebui să se rescrie regimul uh, practic uh, și s-ar uh, întârzia aplicarea în mod semnificativ. În ceea ce privește taxarea, impozitarea, acesta nu este de competența Comisiei Europene. Am impresia că e un fel de audiere. Dau cuvântul colegilor. Ghezine mai întâi. Ați spus că statele membre și Parlamentul European ați votat în majoritate pentru sistemul ETS, dar noi am întrebat în ce măsură propunerea dumneavoastră ne pune haburile în pericol. Trebuie să știți sau și trebuie să înțelegem și noi dacă luăm o decizie care ne pune într-o situație dezavantajată. Și v-am pus întrebarea ce spun statele membre. Știm care este poziția Franței, dar care este poziția celorlalți? Jackie. Mulțumesc. Nu mai există bunăvoință. Ați pierdut orice bunăvoință. Dacă ați avut vreodată bunăvoință, acum nu mai aveți, din păcate. Și în legătură cu consecințele, putem să spunem, poate unii dintre producători vă spun cu tare și cu tare, dar nu mai e o glumă, pentru că suntem exportatori de um, avioane, de, de bune, bunuri pentru domeniul um, aeronautic. Și um, în China și în alte uh, și China și alte țări uh, au anulat uh, comenzi în valoare de 40 de milioane. Nu pot să revii, Jackie, de fiecare dată, spune domnul președinte. Domnule președinte, încă nu s-au recunoscut consecințele a ceea ce face Comisia. Tot Comisia tot nu înțelege că sunt consecințe. Nu sunt sigur că ați spus o întrebare. Dar vă rog, uh, dacă puteți să clarificați lucrurile. Haburile și uh, competitivi, probleme de competitivitate legate de eventuala schimbare a rutelor am uh, evaluat într-adevăr uh, aceste aspecte și zborurile vor uh, fi um, taxate în funcție de prezența lor în spațiul aerian european și consecințele nu vor fi majore. Și consecințele generale asupra industriei, într-adevăr, sunt considerații foarte importante și să știți că noi nu considerăm că este o glumă. Am făcut o propunere serioasă. Este cea mai bună evaluare a noastră unei căi viabil de a avansa, ținând cont de punctele de vedere ale actorilor interesați, care într-adevăr sunt foarte diferite unele de altele. Acestea fiind spuse, aceasta este propunerea Comisiei și acum intrăm în codecizie și vom accepta comentarii și observații care cu siguranță vor fi influențate de punctele de vedere ale Uh, actorilor interesați. Este un proces de codecizie și se va decide în legătură cu opțiune politică care ne va permite să avansăm. Uh, Mrs. Bardrum, three times members have asked you the opinion of other member states. Of... Încă o dată, colegii v-au întrebat de mai multe ori care este poziția celorlalte state membre. Uh, uh, session on, on the... La grupul de lucru pentru mediu am discutat deja despre asta. Deocamdată două state membre au, și-au prezentat pozițiile. Alte state membre încă se mai gândesc în legătură cu, își analizează propria poziție națională în legătură cu această propunere. Putem spune că statele membre sunt foarte sensibile punctelor de vedere ale țărilor terțe și în legătură cu considerațiile politice în acest context. Uh, și noi, Comisia, vom face tot ce ne va sta în putere pentru a ne consulta în continuare cu țările terțe, pentru a îmbunătăți încrederea și aprecierea logicii propunerii noastre. Da, asta e un răspuns foarte bun, foarte diplomatic și vom vedea până la urmă ce va ieși la final. Dar, din cât am înțeles, deocamdată aveți doar un aviz din partea a două state membre. Două din 28, da? Bun, păi astea sunt niște eforturi imense făcute de statele membre. Da, tocmai asta e și problema, nu? Eu știu că ei lucrează pe un sistem în care fiecare nu, nu vrea fiecare să fie primul care să urcă pe parapet. Dar, mă rog, acum eu cred că ar trebui să lucrăm împreună aici, pentru că în mod foarte clar s-ar putea să fie o problemă care să ducă la divergențe de opinii. Și unii își doresc să terminăm asta până în aprilie, dar știu că statele membre în acest context nu-și pot permite să aștepte și uh, țara arde și baba se piaptănă, nu? Deci cineva la un moment dat o să trebuiască să accelereze și să eventual să ceară statelor membre să reacționeze mai repede atât pe acest subiect cât și pe alte subiecte, dar asta e altă poveste. Bun. Acum, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezentare, pentru participare. Din câte am înțeles, data limită pentru depunerea amendamentelor va fi 17 decembrie și vom vota în principiu în ianuarie. Următorul punct de pe ordinea de zi e vorba despre punerea în aplicare este vorba de monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și este raportul domnului Michael Kramer. Michael, te rog. Intervenție fără microfon. Oh, ja, danke, Brian. Ich glaube, man kann die da, mulțumesc, uh, Brian. Cred că putem uh, să continuăm dezbaterea de adineauri pentru că nu a existat un plan B și am avut un eșec. Acum ambițiile noastre sunt mai reduse pentru a nu mai suporta un eșec, dar asta nu se uh, concretizează într-un succes. Partea uh, de transport maritim nu a făcut până acum obiectul uh, unor reglementări în ceea ce privește emisiile. Transportul maritim, ca și transportul aviatic și spre deosebire de cel feroviar, nu se supune uh, impozitării carburanților și conform OMI și uh, uh rata uh, este în creștere și dacă nu se ia niciun fel de măsură, se va ajunge la 1,475 de milioane de tone până în 2020. De aceea trebuie făcut ceva. Conform unor studii, avem putem uh, face legătura între 50.000 de decese anual cu emisiile care provin din transportul maritim. OMEI și ICAO nu fac uh, suficient și pentru anumite categorii de planuri de gestionare a eficienței energetice a navelor, eficiența este doar un prim pas. <clears throat> Comisia, comisia recunoaște că aceste măsuri nu sunt suficiente și Obiectivul, domnule Groș, da, mă adresez în special uh, ție, pentru că te aduc laude. Deci, Comisia spune că ar trebui să existe o reducere de 40%, chiar 50% dacă e posibil, față de nivelurile din 2005. Iată că <clears throat> pentru acest obiectiv ambițios propus și de raportorul nostru Matiu Groș, uh, nu s-a găsit uh, nicio uh, implementare până acum în Europa. Comisia nu respectă mandatul acordat de Parlament și Consiliu de a veni cu un sistem de um, comercializare a emisiilor și pentru transportul maritim. Uh, dar, sigur, înțeleg că după sistemul ETS din aviație există anumite rezerve. Însă, acum Comisia vine să propună un sistem pentru cuantificarea emisiilor, deci nu pentru reducerea lor. Acum vreo 10 ani eram în situația asta și alții mai vechi decât mine în Parlament îmi spuneau că am mai discutat lucrul ăsta și cu 10 ani în urmă. Deci e vorba doar de uh, contabilizarea emisiilor, uh, deși acestea sunt în continuă creștere. Sunt dezamăgit că Comisia nu își uh, face treaba și că nu uh, se încearcă Uh, nimic în vederea obținerea acestei dezirat de reducere cu 40%, chiar de 50% până în 2050. Transportul maritim este scos din ecuație și noi știm că uh, pe zi ce trece și avansează schimbările climatice, uh, costurile devin din ce în ce mai mari. Și până la urmă, efectele negative se vor regăsi și asupra transportului maritim european. Avem nevoie de o reducere și nu doar de o contabilizare a acestora. Um, atunci când combustibilul a fost foarte scump, navele au circulat mai uh, încet pentru că au constatat că nu depinde de oră două până la urmă. În uh, transportul de mărfuri, uh, important este ca mărfurile să ajungă la timp, dar dacă transportul durează mai mult, atâta timp cât ajung la timp, nu apare nicio diferență. Noi am putea, cu măsuri operaționale și de eficientizare, să reducem emisiile cu 75% și s-ar obține chiar și o scădere a costurilor, deci în interes economic și ecologic. Iată, deci că avem această posibilitate, care nu e peste tot așa. O reducere a vitezei navelor cu 10% ar putea duce la o reducere a consumului cu 19%, care duce la rândul său la o reducere a emisiilor și a costurilor. Propunerea mea este să combinăm această monitorizare cu anumite taxe aferente emisiilor. Ar trebui să existe și un stimulent material pentru reducerea emisiilor și, prin urmare, și a costurilor pentru a reduce aceste emisii relevante pentru climă și uh, sănătate. și așa cum spuneam și anterior, lucrurile trebuie nivelate la nivelul sectorului de transport uh, european. Fie uh, plătesc toți impozit, fie uh, nu plătește nimeni. Dar uh, nu se poate ca doar acel uh, mijloc de transport care este mai ecologic, căile ferate, să plătească acest impozit, că nu așa se încurajează tinerii să ia trenul. Și mai avem nevoie, eu de o clauză de revizuire. Dacă OMI va face uh, progrese, cum vom reacționa și dacă nu se fac progrese, care va fi atitudinea noastră? Și aici avem nevoie de un plan B și în orice caz ar trebui cuprins aici nu doar uh, emisiile de CO2, dar și de dioxid de azot, dioxid de sulf, pulverile fine, negru de fum și metanul. Datele trebuie să fie fiabile. Au, a rezultat din uh, măsurător că uneori uh, combustibilii sunt uh, amestecați, deci trebuie Uh, lucrat la nivelul uh, emisiilor. Nu putem ignora emițătorii importanți. Transportul maritim trebuie să-și aducă contribuția, oricum profită deja, pentru că în transportul uh, maritim în, pe, în larg se folosește o motorină nefiltrată până la urmă, care pur și simplu este pompată în uh, mediu, acolo unde, uh, în cazul fabricilor, spunem că trebuie instalate filtre. Sper că uh, vă puteți susține și că vom putea de astfel da un semnal Comisiei de Mediu. Domnul de Groș. Da. Astăzi va trebui să îl scuz pe raportorul nostru din umbră. Va trebui să fac de câteva ori în această zi, Brian, deci voi fi și eu împotriva acestor ședințe de joi. Raportorul nostru din umbră arată că propunerea comisiei se referă într-o primă etapă, sau ar trebui să se refere la o descriere a obiectivelor și să nu stabilească niște obiective obligatorii, pentru că acest lucru nu ar fi posibil în momentul de față. Apoi, mai atrage atenția și asupra faptului că dacă în cadrul actualelor obiective și ținând cont de actuala impozitare a diferitelor uh, tipuri de transport, obiectivele Uh, stabilite pentru transportul maritim ar fi stabilite mult prea ambițios, ar exista pericolul să revină mai mult din transport pe străzi, pe cale rutieră. De aceea, aceste lucruri trebuie privite în ansamblu și nu privite separat de impozitarea celorlalte mijloace de transport pentru că, în special pentru nordul Europei, în uh, zona de coastă, ar avea loc un astfel de transfer al tipului uh, de transport ales, ceea ce nu poate fi scopul acestei propuneri. Avem un grup de vizitatori a domnului Zaribi. Mi se spune că e vorba de manager din partea uh, SNCF. Uh, trebuie să vă spun că arătați foarte tineri uh, și trebuie să felicit această firmă pentru politica în domeniul tineretului. În orice caz, sunteți bineveniți la comisia noastră. Uh, pare rău că uh, astăzi nu se discută nimic uh, legat de căile ferate, dar uh, oricum sunteți bineveniți și sper să vă facă plăcere. Mr. El Kadrawi. Domnul El Kadrawi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor. Vreau să semnalez faptul că în ceea ce mă privește și în cazul nostru raportorul din umbră este absent, așa că foarte pe scurt, cu siguranță vom avea ocazia să aprofundăm lucrurile ulterior. Da, suntem de acord cu domnul raportor în momentul în care acesta spune că e vorba de o primă etapă, o primă etapă destul de moderată, de modestă. Și E nevoie de o metodă comunitară pentru a integra CO2, CO, emisiile de CO2 în aceste calcule. Deci noi ne dorim niște obiective clare bine definite, destul de rapide. E vorba de un sector, după cum bine știți, care are o latură internațională. Și știți că avem exact aceeași dificultate și cu sectorul aerian. De aceea va trebui să ne gândim, să ne gândim foarte bine în momentul în care vom lua o decizie și să evităm luarea unor decizii pe care le, le-am putea regreta ulterior. Așa că, da, într-adevăr, putem să avem presiuni suplimentare în materie de obiective, în materie de emisii, dar, în același timp, trebuie să insistăm pentru a avea niște inițiative care să ne permită o reală îmbunătățire a eficienței energetice și care să poată duce imediat la o reducere a emisiilor de CO2. Și am putea regreta de altfel faptul că nu există o propunere globală, un pachet global care să preia toate aceste elemente și să le pună într-o perspectivă mai largă. De aceea cred eu că ar trebui să așteptăm din partea Comisiei o abordare mai exhaustivă, care să analizeze întregul lanț. Și ne putem aștepta la o serie întreagă de propuneri din partea domnului raportor în acest sens, pe care cred că le vom putea susține. Mai uh, într-o manieră mai generală, putem spune că e un dosar pe care îl susținem. Evident, nu, nu suntem de acord cu absolut toate detaliile, însă, în orice caz, cred eu că vom ajunge la un acord. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Aici e vorba de regula 49 și așa că ar trebui să fim mai pregnanți aici. Aveam un rol mai pregnant decât uh, uh în dosarul schema ETS. Doamna Meissner. Mulțumesc și eu vorbesc în numele doamnei Savisa care astăzi nu este prezentă și înainte să citesc ce mi-a dat ca poziția dânsei, aș dori să mai adaug ceva. Domnul uh, raportor uh, a acuzat transportul maritim și transportul aerian anterior, însă trebuie să admitem în Comisia de Transport că avem nevoie de toate mijloacele de transport. Și, și în domeniul aerian și în cel maritim se fac eforturi pentru reducerea emisiilor nu putem uh, veni și spune mereu că iată ei emit mai mult decât ceilalți. Iată acum observațiile colegei mele care Dorește să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și este sigură că vor avea o colaborare nemaipomenită pe acest dosar. Câteva observații preliminare, pe care, câteva elemente pe care le subliniem și le susținem, împărtășim acest punct de vedere și anume că propunerea Comisiei nu e chiar ceea ce am fi vrut noi, având în vedere această zonă a nu e destul de globală. Mai mult decât atât, Parlamentul deja în 2012 a cerut o reducere globală a emisiilor de CO2, iar deciziile luate prin directivă merg în, aceasă, în aceeași direcție, și anume să se reducă emisiile. Și suntem de părere că, într-adevăr, calendarul sugerat de către Comisie este unul prea lung, având în vedere că se propune doar o monitorizare, o raportare și o verificare și nu și o reducere a emisiilor. Deci, în acest sens, susținem pe domnul raportor și trebuie să discutăm pentru a găsi o soluție rezonabilă. Avem nevoie de reguli care să fie clare pentru toată lumea și, în acest sens, m-aș aș referi și la concurența loială. Uh, ca și în directivă, nu am reușit să avem această latură în uh, schema actuală, dar va trebui să o garantăm pe viitor. De asemenea, este deosebit de important să reducem și povara administrativă în ceea ce privește proprietarii de nave și așa mai departe, în așa fel încât, în același timp, să putem obține în continuare informații precise și corecte. Iar în acest sens trebuie să găsim o soluție care să fie pe placul tuturor părților implicate. În ceea ce privește dimensiunile navelor ce vor fi acoperite de către acest regulament, în continuare mai e loc de discuție având în vedere pragul sugerat de comisie, care nu este suficient. Ar trebui să vedem, de asemenea, și situația uh, navelor care petrec mult timp în uh, porturi. Deci, cred că, pe ansamblu, Uniunea Europeană trebuie să fie foarte clară pe acest subiect și să obțină, de asemenea, și un acord la nivel internațional în acest uh, domeniu. Iată, acestea au fost observațiile colegei noastre. Mulțumesc. Posta. Mulțumesc și acum, doamna Posta. Am înțeles că domnul Vandală nu este, da? Luați dumneavoastră cuvântul, doamna Costa nu sunt decât eu, pentru că domnul Vandală nu este și cred că da, putem fi de acord asupra faptului că ceea ce ne dorim este un acord la nivel internațional, în cadrul Organizației Maritime Internaționale și nu ceea ce propune Comisia. Întotdeauna ne-am dorit acest lucru și uh, noi întotdeauna am inițiat această abordare, am vrut să analizăm emisiile, am vrut să ajungem la o reducere a acestora și nu credem că ceea ce propune Comisia aici este calea cea mai potrivită pentru a obține acest rezultat. Acum, în ceea ce privește cele spuse de domnul raportor, e clar, acesta a făcut o muncă extraordinară, a înaintat 63 de uh, propuneri de amendamente, susținem 57 dintre ele, mai rămân 6 pe care le-am putea discuta, uh, poate asta o să și facem cu <laughs> domnul, uh, cu Michael. O, e adevărată îmbunătățire, un progres real, spune domnul președinte. Acum, serios, avem câteva îngrijorări și poate asta este și din studiul de impact, niște cifre de acolo. Uh, am discutat despre asta cu Comisia Europeană și înainte. S-a spus că 50.000 de decese pe an din cauza transportului maritim. Eu, pe mine asta mă îngrijorează. Uh, Aș vrea să știu când vine cineva la o comisie cu cifre de genul acesta și nu există niciun fel de explicație, niciun fel de justificare și pe baza acestor cifre trebuie să iei o decizie fără să poți să ai o discuție pro și contra, eu cred că asta e ceva așa inacceptabil. Uh, nu e un argument politic, trebuie să avem informații pertinente. Uh, nu e nu așa să se procedează, să vii, să spui, da, toată lumea moare, haideți să acționăm, să facem ceva. Nu, sincer, nu se poate așa. Și e clar că e adevărat că trebuie să luăm niște măsuri, însă nu pe baza unor cifre atât de ridicole și pe baza unor explicații atât de ridicole. Dar Asta era cu privire la comisie. Acum, domnule raportor, noi apreciem munca dumneavoastră. S-ar putea să avem anumite puncte de vedere diferite pe anumite subiecte, însă vom discuta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult. Întotdeauna ce bine e să te simți viu și plin de forță și plin de energie Mulțumesc, Jackie. Acum, Comisia, doamna Bardrum. Thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentarii. Noi am uh, studiat propunerile făcute de domnul raportor, le-am studiat cu mult, multă atenție și a, aș face câteva comentarii în ceea ce privește felul în care considerăm noi aceste uh, propuneri. Noi ne-am uh, fi dorit ca schema noastră să ducă, să fie bază de lucru pentru a obține o schemă mai globală. Și, evident, ne-am dorit o includere a sectorului maritim în uh, schema ETS și vedem că au existat niște evoluții în cadrul Organizației uh, Maritime Internaționale care a preluat această idee și a înaintat-o, a pus-o pe agenda de lucru și vedem că subiectul începe să fie discutat în diferite forumuri și instanțe și există propuneri care sunt elaborate în momentul de față în cadrul grupului de experți. Noi ne-am fi dorit ca propunerea noastră să devină o contribuție substanțială la această analiză la nivel internațional. Acum nu putem să știm care vor fi progresele ce vor fi uh, realizate, nu putem ști asta dinainte. Dar ne așteptăm la o, un acord până, la, până anul viitor și să sperăm că acest lucru se va alinia și cu propunerea noastră din punct de vedere al calendarului. Următorii pași reprezintă un sistem de taxare care probabil va avea nevoie de un nou studiu de impact și de o nouă inițiativă din partea Comisiei. Acum, în ceea ce privește calendarul eh, de implementare, din punct de vedere tehnic, noi nu putem să venim acum cu acreditările necesare, cu autorizațiile și verificările necesare pentru noile prevederi um, și asta mai rapid decât ceea ce s-a prevăzut. Uh, deci aceste lucruri, din punct de vedere practic, vor necesita timp. Acum, în ceea ce privește coordonarea sferei de acoperire și uh, utilizarea altor substanțe care poluează. Evident că acest aspect este deosebit de important, dar având în vedere că în momentul de față nu există un mecanism, o metodă pentru a evalua acest lucru, nu am vrea ca totul să fie întârziat din această cauză. În orice caz, dacă ați văzut în considerente, am lăsat acolo o portiță întredeschisă pentru a putea eventual să adăugăm și să includem acești, aceste substanțe uh, poluante ulterior. Evident, vom vedea dacă va exista echipament uh, adecvat și acest lucru s-ar putea să ne ajute pe viitor. Acum, în ceea ce privește pragurile, pragurile diferitelor tipuri de nave, dimensiuni ale navelor, acest lucru, de fapt, l-am preluat din discuțiile care au existat în cadrul Organizației Maritime Internaționale. Acolo s-a vorbit de 400. Însă nu uitați că noi aici discutăm de o măsură de tip administrativ, de aceea trebuie să fie și proporțională. Apoi o creștere a pragurilor s-ar putea să ducă ca un număr, la o, o situație în care un număr uh, mai mic de nave să fie acoperit și s-ar putea să trecem de la, să ajungem la o diferență de 10% față de calculele și uh, numărul de nave acoperit în cadrul uh, Uh, deciziilor luate în Organizația Maritimă Internațională. Cred că am acoperit cu aceste comentarii toate întrebările ce ne-au fost adresate și mă voi opri aici. Domnul președinte, da, Michael, mai ai vreo reacție? Da, vă mulțumesc pentru intervenții și pentru uh, susținerea parțial destul de mare pe care mi-o acordat și la care nu m-aș fi așteptat. Chizine, aici suntem într totul de acord. Nu vreau doar uh, căile ferate. 80% din uh, uh, transportul maritim uh, pe căile interioare se fac pe RIN. Dar banii merg în altă parte. Cred că și navele trebuie să se adapteze acelor limite de emisii valabile în alte domenii nu se poate spune că nu există metode de uh, măsurare a emisiilor de dioxid de carbon și pentru multe tipuri de emisii, nu numai pentru dioxid de carbon, există instrumente pentru măsurarea acestora și nu trebuie să așteptăm până în 2020 să începem să facem acest lucru. Și până mm, atunci uh, și OMI a stabilit deja niște valori de referință pentru Marea Baltică și Marea Nordului. Uh, Iată că se poate, funcționează și nu înțeleg de ce e valabil doar în Marea Baltică și în Marea Nordului și nu în Marea Mediterană și în alte locuri din lume și de aceea mă bucur de susținere din partea grupului tău politic. Iată ce surpriză minunată că sunteți de acord să nu fim de acord, Jackie. Același lucru și în cazul meu. Un ultim aspect la care doresc să mă refer este faptul că e vorba până la urmă aici și de o formă de tactică. Dacă comisia vine cu un obiectiv cu mult sub ceea ce am decis noi deja aici în Parlament și în Consiliu. Deci dumneavoastră vă raportați acum 10 metri mai jos și probabil vom ajunge la un compromis cu 15 metri mai jos. Și atunci nu înțeleg cu experiența uh, comisiei de ce se uh, procedează așa. Sigur că lucrurile de multe ori sunt politice, dar cred că aici se impune un nivel mai ridicat al ambiției și plecați de la acele lucruri pe care le-am decis uh, deja. Cred că va mai fi o dezbatere destul de interesantă de care mă bucur. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să amintesc colegilor că termenul limită de depunere a amendamentelor este fixat pentru data de 3 decembrie. Îl vom examina pe 21 ianuarie în comisia noastră. Deci, depunerea amendamentelor în decembrie și vot în principiu pe 21 ianuarie 2014. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba de punerea în aplicare a cerului unic european, reformare. Mai întâi, domnul Groș, care ia cuvântul în locul domnului Marinescu, după care are cuvântul domnul David Sasoli pentru punctul următor de pe ordinea de zi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Colegul Marinescu, din păcate, nu poate fi prezent și a pregătit o notă scurtă. Din fericire, nu pe română, ar fi fost mai dificil, e în schimb în franceză. de 5 ani de zile, absolut nimic spectaculos nu a putut fi realizat și un astfel de cer unic european 2 ar fi într-adevăr o realizare spectaculoasă pentru statele membre. Dar se pare că statele membre nu vor să avanseze mai global în acest sector. Cu atât mai mult cu cât argumentele înaintate de către Consiliu sunt mai degrabă de natură administrativă. De aceea, raportorul nostru propune o altă abordare, și anume o abordare top-down, deci de sus în jos, care să înlocuiască pe abordarea precedentă și anume de jos în sus. Punctele forte ale raportului său sunt următoarele. Mai întâi, independența autorităților naționale de supraveghere. Acolo, domnul raportor e de părere că nu avem nevoie decât de o singură autoritate, o autoritate unică. Acum, în ceea ce privește, le, uh, ce privește faburile, domnul raportor crede că această idee trebuie să fie abandonată definitiv pentru că, de fapt, costă bani și ne-a făcut să pierdem timp inutil. Apoi, în ceea ce privește decuplarea uh, serviciilor de comunicare și de navigație, el e de părere că nu trebuie să privilegiem uh, doar latura teoretică, ci să avem mai degrabă o abordare pragmatică, concretă, pentru că e nevoie de o cooperare între aceste uh, diferite blocuri regionale. Iar uh, performanțele și sistemul lor de evaluare trebuie să fie descrise în detaliu, evitând ca obiectivele desemnate de către comisie să fie prea definite, prea uh, stricte. Acestea trebuie definite în concordanță cu statele membre și singura soluție e să determinăm în mod clar care sunt nivelurile diferite de răspundere și, în concluzie, spune că dorește să precizeze și răspunderea actorilor principali ce sunt implicați. Cine se asigură, de, uh, asigură gestionarea proiectului Cezar, cine vor fi gestionarii de rețea și așa mai departe. Uh, Personal, aș dori să mai adaug uh, față de cele menționate de domnul Marinescu că, spre deosebire de colegul Marinescu, aceste faburi nu au fost o soluție proastă, ci, din potrivă, poate că n-au făcut decât să sublinieze reaua voința a statelor de a face progrese aici. Și dacă aș putea uh, lega această temă de obiectivele pe care le-am creionat pentru ETS, Aș spune că dacă am avea o mai bună implementare a faburilor, am fi ajuns acum la rezultate mai bune decât la ce s-a ajuns uh, doar prin mijloace financiare în domeniul um, cotelor uh, de emisii. Și trebuie subliniat acest lucru și nu înțeleg de ce Parlamentul și Comisia trebuie să facă uh, concesii doar pentru că nu există o mm, deschidere în partea statelor membre, pentru că ar fi mai interesant și din punct de vedere a siguranței, dar și a criteriilor de mediu. De aceea, cred că în acest raport se impune să revenim încă o dată asupra um, avantajelor faburilor, indiferent de părerea uh, comisiei care are, um, să spunem, o părere mai reținută vis-a-vis -vis de ceea ce s-a obținut cu aceste faburi. Uh, Mulțumesc și acum l-aș ruga pe domnul raportor David Sassoli să intervină pentru următorul raport. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul privind aeroporturile, gestiunea traficului aerian și serviciile de navigație aeriană, după cum știți, face parte din pachetul Cerul Unic European și abordează securitatea în domeniul aerian și competențele Agenției Europene pentru uh, Siguranța Aeriană AESA. Uh, este un text foarte tehnic din anumite puncte de vedere care abordează și chestiunea fundamentală a guvernanței Agenției pentru Securitatea Aeriană. Textul se poate împărți în două părți. Prima parte are ca obiectiv adaptarea la noile reguli ale cerului, cerului unic european, incluzând serviciile de navigație aeriană și gestionarea traficului aerian. A doua parte abordează reforma guvernanței agenției, finalizată uh, pentru a pune în aplicare acordul interinstituțional privind agențiile europene semnat în iulie 2012. Eu personal am considerat că nu trebuie să modific în nimic aspectele tehnice din regulament după ce am uh, ascultat diversi interlocutori, Comisia Europeană, părțile interesate, mi s-a părut că există un consens unanim în legătură cu uh, textul Comisiei și cu adăugarea, dincolo de ceea ce s-a prevăzut în regulamentul 216 din 2008, unor servicii de gestionare a traficului aerian și ANS, adică sistemele de navigație aeriană. Însă, în ceea ce privește guvernanța agenției, Comisia a prezentat o propunere foarte inovantă din multe puncte de vedere. Se prevede o reformă a agenției și în virtutea redistribuției competențelor. Se stabilește că AESA se va concentra pe redactarea și supravegherea aplicării um, prevederilor tehnice și pe securitate. Um, și uh, Eurocontrol se va ocupa de aspectele operaționale. Comisia a dorit să modifice numele agenției pentru ca agenția să devină un interlocutor mondial în sectorul aviației dar modificând în mod substanțial numele agenției, excluzând în practică cuvântul uh, securitate, eu sunt de acord cu ideea Comisiei privind noul rol al agenției. Sunt de acord că este un pas fundamental pentru a ne impune ca actori globali uh, într-o situație mondială din ce în ce mai complexă și cred că uh, Însă securitatea este esențială, atât în ceea ce privește competențele, dar și în numele agenției. De aceea, eu am propus o modificare a textului Comisiei, introducând cuvântul securitate în numele agenției. Și să nu uităm că agenția are relații bilaterale cu sectoare importante din aviație din multe țări din, țări din lume, Canada, Singapore, Israel și aceste relații se concretizează în schimburi de informații. De exemplu, în legătură cu lista neagră a companiilor aeriene, lista neagră mondială și schimb de bune practici. E important să continuăm pe această cale pentru a îmbunătăți în continuare siguranța aeriană și pentru a menține relații um, internaționale cât mai bune, funcționale în uh, sectorul aviației. În, tot în legătură cu guvernanța, Comisia a dorit să aplice noul acord instituțional din iulie 2012 și, conform acestui acord, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord în legătură cu abordare comună privind agențiile europene. E vorba de un acord care, chiar dacă juridic nu este obligatoriu, se bazează pe abordare de la caz la caz și concretizează progrese făcute diferite cu mai multe aspecte, crearea agențiilor, alegerea sediului acestora, guvernanța, funcționarea lor, folosirea resurselor și modalitățile de control. Agenția Europeană de Siguranță Aviației uh, este una dintre agențiile cele mai mari, cele mai importante ale Comisiei Europene și având în vedere competențele sale, este fundamental ca Parlamentul să fie uh, unul dintre interlocutorii agenției. De aceea consider că e bine ca directorul agenției să facă o declarație în fața comisiei competente din Parlamentul European pentru ca Parlamentul să fie informat în legătură cu activitățile și programele agenției. Este de asemenea important ca în Consiliul de Administrație al Agenției, unde sunt, reprezentați, uh, sunt reprezentate statele membre, uh, să existe o rotație pentru a permite tuturor să fie reprezentate, dar pe o durată um, care să permită o continuitate în operațiuni. Un aspect care trebuie abordat se referă la creșterea personalului eventual în urma noilor competențe care trec de la Eurocontrol la Agenția Europeană de Siguranță Aviației. Este un aspect, uh, o chestiune complicată, pentru că creșterea bugetului agenției ar însemna că s-ar crea un precedent și acesta ar fi un mecanism periculos, pentru că și alte agenții ar putea să ceară o creștere a bugetului pe baza acestui model. Problema ar putea fi, ar putea fi rezolvată uh, punând pe o, list, pe o linie din bugetul agenției resursele pe care le plăteau companiile aeriene până acum pentru gestionarea traficului aerian și pentru serviciile de navigație uh, Eurocontrolului. În fine, un ultim punct în legătură cu actele delegate și actele de executare. Vă amintesc că vizează doar aspectele tehnice și uh, trebuie uh, actualizate în mod regulat pentru a urma uh, evoluțiile tehnice de la nivel internațional. Uh, bineînțeles, aștept uh, propunerile noastre de amendamente. Vă mă, mă voi întâlni în curând cu colegii raportori din urmă și sper că vom fi cu toții de acord cu versiunea finală a regulamentului care să favorizeze siguranța și îmbunătățirea guvernanței agenției. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Urmează acum raportorii din umbră și de obicei sunt, sunt exact aceiași raportori din umbră pentru ambele rapoarte. That's okay then. So I'll start with uh, Mr. Danelis. Începem cu domnul Danelis, vă rog. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ολοκλήρωση του Okay. Cerul unic european uh, este un element deosebit de important pentru transporturile aeriene și pentru costurile serviciilor oferite către cetățenii europeni. E vorba de viitorul și viabilitatea acestui sector. Și cum să explicăm noi, cetățenilor europeni, faptul că avem în continuare 28 de sisteme diferite care nu sunt uh, compatibile în materie de navigație aeriană sau în materie de uh, control al traficului aerian. Nu e o situație acceptabilă și de altfel acesta este și motivul pentru care Parlamentul European, în Parlamentul European există un consens în ceea ce privește utilitatea acestor măsuri. În linii mari, orientarea Comisiei și orientarea raportorilor sunt orientări bune. Acum, fiind vorba de un cadru de reglementare destul de complex, aș vrea să mă refer la câteva aspecte cu care nu suntem neapărat de acord. Comisia dorește să o, ajungă într-o situație în care diferiții, pre, diferiții furnizori de servicii să poată să coopereze și salut poziția raportorului și distinția pe care o propune. Situația este complexă și s-ar putea să avem dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare, în ceea ce privește costurile unui astfel de sistem. De aceea trebuie să găsim o abordare alternativă. Există propuneri ale raportorului care trebuie să fie precizate, cizelate în ceea ce privește rolul autorităților naționale, în ceea ce privește articolul 9 de asemenea, iar în materie de chestiuni tehnice, amendamentele 95-97 mai ales, ar fi bine uh, ca aceste aspecte să fie abordate în viitorul regulament uh, referitor la Cezar. Acum, în ceea ce privește autoritățile, va trebui să întărim independența acestora. Și, în final, ar trebui ca factorul uman să poată fi luat în considerare și oglindit în text. Criteriile de recrutare ce se vor aplica personalului ar trebui de asemenea să fie clarificate și ar trebui să ținem seama de munca pe care o depune Cezar. Mulțumesc! Mulțumesc! E adevărat că în ceea ce privește cerul unic european am fost foarte nerăbdători ca deputați europeni pentru că se depășise un termen de trebuia să aibă loc implementarea și nu se întâmplase, cel puțin în mod oficial, nimic în ceea ce privește aceste faburi. De aceea înțeleg de ce Comisia a făcut o altă propunere, însă trebuie totuși să înțelegem că după trecerea, expirarea termenului, uh, anul trecut în decembrie, unde toată lumea se angajase să facă progrese cu aceste faburi. Totuși au au apărut niște progrese între timp, însă nu suficient de rapide. Avem nevoie de o îmbunătățire a spațiului aerian european și așa cum spune și domnul raportor, um, destul de rapid. Acum trebuie văzut ce rol poate avea Eurocontrol, ce rol poate avea EASA și cum anume am ar trebui să încercăm să nu împiedicăm procese în curs de derulare acum în cadrul acestor faburi, dar în același timp și procese de cooperare care funcționează deja destul de bine în momentul de față, ca de pildă între Franța, Italia, să fie și acestea incluse pentru a contura o soluție. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult ce a scris și domnul Marinescu. Dânsul spun, venind de la um, conferința ministrilor transporturilor de la Vilnius a spus că faburile au murit, trăiască o nouă soluție. Însă eu trebuie să spun, va trebui să vedem cum anume găsim soluția cât mai repede posibil. Și vom mai discuta și cu domnul Marinescu dacă procedura top-down e cea corectă sau ar trebui totuși să plecăm uh, invers, de jos, în sus. Important însă pentru mine este să găsim o soluție care funcționează. Și Sigur, um, ne-am gândit și la aspecte de eficiență. S-a spus că e suficient dacă marile state au uh, um, un astfel de sector al siguranței aviatice și acestea pot prelua acest lucru și pentru celelalte. Mm, nu știu. Totuși, fiecare stat membru are anumite competențe. Poate că am putea să le reunim oarecum și am putea uh, să repartizăm anumite competențe pe anumite instituții. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim cum anume putem moderniza sistemul actual de care dispunem și din punct de vedere tehnologic. Eu cred că Făcând această analiză, vom reuși ca Parlament să facem o bună propunere cu aceste două proiecte. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc. Aș dori să o scuz, în primul rând, pe doamna Lichtenberger raportarea noastră din umbră, care ieri a participat uh, la o reuniune în Germania în ceea ce privește taxa de autostradă pentru străini. Cine ar fi crezut că se va discută așa ceva în Germania? De iată că Marea Coaliție oferă posibilități uh, nelimitate. Mathieu Groș trebuie să fiu uh, perfect de acord, este o situație în care toată lumea câștigă. Dacă faburile se creează, reducem costuri, scădem emisiile și creștem siguranța și securitatea. Și dacă Europa nu reușește să pună pe picioare astfel de situație în care toată lumea are de câștigat, atunci noi stăm aici degeaba, nu avem nevoie nici de comisie până la urmă. Noi cred că ar trebui să putem impune și lucruri mai dificile decât o astfel de situație din care toată lumea ar avea de câștigat. La asta se mai adaugă și faptul că anul trecut statele deja au semnat acest lucru. Nu mai e vorba de conținut acum, ci se pune întrebarea dacă Europa este un stat de drept sau nu, dacă un contract e valabil sau nu. Și dacă nu putem impune acest lucru, sigur, se poate semna orice. Atunci vom uh, avea uh, semnări uh, în unanimitate de tot felul de tratate pentru încheierea unor discuții. Și asta este un pericol imens pentru întregul proiect european, dacă nu putem impune aceste faburi. Și l-am avut uh, coordonator aici pe domnul Jazenbovski, uh, Uh, cu care, sigur, am avut multe diferențe în ceea ce privește politica în domeniul transporturilor, dar pentru aceste faburi a fost uh, omul cel mai potrivit pentru negocieri. Ghezine l-a propus, mi amintește foarte bine, mulțumesc. Și eu l-am susținut și dânsul la jurist și a spus foarte clar, nu mai e nimic de discutat, așa trebuie să funcționeze lucrurile. Și ca acum un membru al Parlamentului European să vină și să spună că faburile au murit, deși uh, totul a fost semnat, mi se pare o nebunie. Acum, sigur, Comisia vine în fiecare an cu vreo 150 de propuneri legislative noi, dar cred că ar trebui să vă ocupați și cu ce se întâmplă cu alea deja adoptate. Pentru că e vorba de statul de drept Europa și dacă nu se uh, pune în aplicare ce s-a semnat deja, atunci putem să ne facem bagajele. Sigur, mai e și altceva. Acest uh, sistem de gestiune a uh, spațiului aerian este important. Uh, la fel trebuie Există așa ceva similar și în cazul transportului feroviar și acelui celui rutier și companiile uh, proced- aeriene procedează așa. Eu nu înțeleg. Avem o criză financiară în Europa și cu aceste faburi am putea face economie de bani, de resurse umane și uh, unii vin și spun că pentru noi este mai importantă uh, suveranitatea spațiului aerian. Și eu cred că conform uh, principiului pacta sum servanda, uh, Uh, la care făcea referire și Joseph Strauss, uh, care totuși a încălcat anumite uh, tratate. Cred că ar trebui tot însă să luăm drept această exprimare și să procedăm ca atare. Mulțumesc, domnule Mulțumesc, domnule președinte. Domnul George Iazembovski Uh, ce s-a întâmplat cu el, săracul? A dispărut. A dispărut și era totuși un aliat de încredere. Poate comisia ar putea să ne dea mai multe informații ce s-a întâmplat cu bunul nostru coleg, pentru că, într-adevăr, da, sunt de acord și nu vreau să uh, fac aici o dizertație, dar uh, noi, în Regatul Unit, am cerut de multă vreme, celul unic, am cerut Cezar și asta pentru că există uh, beneficii clare cu aceste sisteme și indiferent că e vorba de uh, chestiuni legate de concurență, chestiuni de agenda ecologică și așa mai departe, e clar că sunt avantaje. Acum, în ceea ce privește propunerea comisiei pe raportul domnului Marinescu, da, multe dintre aceste propuneri sunt bune, dar mai sunt și chestiuni. Uh, trebuie să vedem Uh, care va fi poziția statelor membre și ce propuneri de modificări vor exista în acest sens. Deci eu cred că Comisia știe acest lucru, însă în ceea ce privește faburile, cred eu că acesta este punctul asupra căruia nu putem fi de acord. În uh, amendamentele sale, în raportul domnului Marinescu, e clar că o chestiune dificilă. Se dorește o schimbare a numelui lucrurilor. Nu cred că e neapărat util. Și apoi, punctul său de vedere în ceea ce privește faburile. Bine, pot să vă spun că noi, în Regatul Unit, am apreciat foarte mult această abordare de jos în sus. N-am vrea să vină cineva și să ne spună, uite, așa trebuie să faceți și cu asta basta. Ci aici se propune dintr-o dată o abordare de sus în jos, așa că nu știm exact care e cea mai bună abordare. Dar eu cred că aici mai trebuie făcute eforturi în continuare de către statele membre și nu cred că s-a analizat îndeajuns acest aspect. Apoi, în ceea ce privește raportul domnului Marinescu, trebuie să-i mulțumim acestea pentru munca depusă. Acum, trec la raportul domnului Sassoli, care l-a prezentat astăzi. E clar că e un raport important și e clar că trebuie modificat, pentru că, am spus, sunt foarte multe lucruri cuprinse aici. În ceea ce privește numele agenției, E vorba de o agenție de securitate uh, aeriană, de siguranță aeriană, așa că e clar, cuvântul siguranță trebuie să figureze în continuare în nom. N-are niciun sens să schimbăm numele agenției de plă- pentru plăcerea de a schimba numele agenției. Apoi, dacă vă uitați la punctul 5 din propunerea comisiei, uh, Acolo sunt niște propuneri care nu sunt acceptabile, ce puțin din punctul nostru de vedere, mai ales din punctul de vedere a modului în care este organizat uh, traficul aerian în Regatul Unit. Am senzația că propunerea Comisiei e cam slabă acolo. Nu spun că ar trebui să avem o cifră specifică, ci că ar trebui mai degrabă să ne gândim, să analizăm, să vedem cum putem să ne asigurăm că avem expertiza necesară și competența necesară și nu cumva să ne regăsim într-o situație în care avem decizii Uh, care nu țin seama de felul în care este organizat uh, traficul aerian. Și aș dori să mulțumesc domnului Sassoli pentru munca depusă și vom analiza propunerile de amendamente pe tema raportului său. Acum, felul în care vor fi utilizate actele delegate în ambele rapoarte. În continuare, asta mă îngrijorează pe mine. Știu că există pe locuri uh, în text uh, o posibilități, uh, situații în care actele delegate ar fi deosebit de utile, însă mai sunt și situații în care actele delegate nu sunt calea cea mai bună, de aceea e nevoie de acte de executare. Și n-ar fi corect din partea Comisiei Europene să vină în continuare cu solicitări de acte delegate fără a se asigura că statele membre, într-adevăr, în urmă uh, și aplică în mod concret ceea ce s-a decis și v-aș ruga să vă mai gândiți la acest lucru și doresc încă o dată să mulțumesc raportorilor pentru munca depusă și să sperăm că toate aceste sugestii și comentarii vor fi preluate și că vom reuși să avansăm atât de repede pe cât ne dorim. Mulțumesc. Mai repede decât în trecut, în orice caz. Uh, mulțumesc, domnule Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez foarte pe scurt. Să completez ceea ce au spus deja colegii. Mai întâi, avem o problemă de punere în aplicare a legislației. Este clar acest lucru. Am vorbit deja de multe ori despre asta. Am votat acte legislative, dar lucrurile nu au evoluat suficient pe teren. Nu putem spune că nu s-a întâmplat nimic, dar lucrurile nu avansează suficient și suficient de repede. Există o problemă de încredere în rândul statelor membre cu care încheiem acorduri Dacă cădem de acord că e nevoie de blocuri uh, de spațiu aerian funcționale și acestea nu uh, se creează, asta e o problemă. Comisia trebuie să analizeze care sunt obstacolele care um, nu permit statelor membre să aibă încredere în aceste organizații de control aerian. După părerea mea, se pun două probleme esențiale. Pe de o parte, repartizarea veniturilor din controlul aerian, pentru că dacă dorim uh, rute mai eficiente, acest lucru înseamnă că trebuie să deplasăm anumite, um, anumite rute și astfel veniturile organismelor de control se schimbă. Deci eu cred că Comisia trebuie să se concentreze și asupra acestui aspect, să facă probleme, uh, propuneri concrete, pentru că această lipsă de încredere uh, face că uh, organizațiile să nu poată să coopereze bine și să facă să avanseze lucrurile. În al doilea rând, uh, și personalul trebuie să sprijine aceste măsuri și deocamdată personalul din sector nu are deloc încredere, nu știe încotro ne îndreptăm, nu ne dăm seama care este impactul asupra situațiilor personale și aici Comisia ar trebui să dea dovadă de o atitudine mai proactivă. Sper că în urma unei concilieri sau uh, imaginând uh, soluții diferite, vom uh, putea să creăm o anumită bunăvoință în sector. Iată care sunt cele două puncte pe care am dorit să le menționez. Deci veniturile pe de o parte și apoi chestiunile legate de personal. Și în încheiere, domnule președinte, în legătură cu uh, propunerile în sine, cred că în ele există elemente bune și altele mai puțin bune. Îmi pun întrebări în legătură cu decuplarea unei serii de servicii pentru anumite servicii specifice cred că uh, poate fi logică această decuplare, dar cred că Comisia merge prea departe și anumite sisteme de control aerian sunt mai integrate. Funcționează bine. Și mă tem că această dezintegrare să creeze mai multă nemulțumire și probleme practice. Deci lucrurile trebuie analizate cu atenție. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu doresc să spun și câteva lucruri. Sunt de acord cu domnul Alcadraui, mai ales în legătură cu ultimul aspect pe care l-a menționat. Avem această problemă, acest cuvânt la modă în Uniunea Europeană. E vorba de decuplarea serviciilor de uh, Uh, suport, de, de sprijin. Uh, musafirii de la SNCF știu că decuplăm și în domeniul uh, căilor ferate. Acum facem aceeași decuplare în domeniul aviației. Și cred că, într-adevăr, aceasta e o problemă. Uh, pentru că mă întreb unde se poate trage linia, uh, ce este esențial uh, în domeniul siguranței și ce nu. Uh, de exemplu, sistemele de uh, aterizare pe vreme proastă, sisteme automate și sistemele de control al traficului. Eu nu cred că cele două pot fi decuplate. Uh, Apoi se pune problema, cealaltă problemă abordată de domnul Alcadraui și domnul Dan este acela al staffului. Domnul Alcadraui a fost diplomat și a vorbit foarte diplomat în legătură cu sentimentele staffului sau personalului. Eu aș folosi cuvântul ostilitate, nu preocupări. Sunt pur și simplu, uh, personalul este pur și simplu ostil, o atitudine pur și simplu obstilă la adresa propunerilor comisiei și cred că este o problemă serioasă și urgentă, pentru că dacă personalul are această atitudine ostilă, știm ce urmează. Știm că uh, vor acționa prin uh, proteste, uh, vor uh, considera că trebuie să facă acest lucru cu Franța în frunte, ca de obicei. Și cred că animositatea crește în rândul partenerilor uh, sau între parteneri și comisie. De aceea eu cred că e nevoie să se acționeze urgent pentru a se discuta, se comunica cu toți actorii interesați cu toți actorii interesați, dar mai ales cu personalul. Apoi, în legătură cu raportul Sassoli, în legătură cu EASA, în legătură cu schimbarea numelui, uh, eu cred că siguranța este esențială în rolul EASA și certificarea de asemenea este uh, o uh, sarcină esențială a EASA. Nu știu dacă trebuie schimbat numele agenției. Mm, ce mă îngrijorează pe mine este că se va lupta pentru pozițiile în Consiliul de Administrație. Dacă în Consiliul de Administrație va fi format din cinci oameni Credeți că ne, germanii, francezii și britanicii vor lăsa vreun loc altora în Consiliul um, Executiv? Nu cred acest lucru. Sincer, francezii și germanii n-au uh, reușit să coopereze într-un uh, bloc um, de spațiu aerian funcțional. Da, minte să stea împreună la, uh, să, sau să-și împartă un loc în Consiliul de Administrație. Toată lumea va dori un loc la această masă a Consiliului de Administrație. Toată lumea vrea să, parte, să, lua, să ia parte la decizie nu vor accepta că germanii sau francezii sau britanici au luat o decizie în numele meu. Deci, Înțeleg care e ideea, care este uh, logica în a spune că 32 de membri în Consiliul de Administrație e mult prea mult. Înțeleg, dar consecin, dar văd și care ar fi consecințele. Pentru că pur și simplu s-ar separa procesul de decizie și ar lipsi răspunderea, responsabilitatea pentru deciziile luate. Iată, doresc să avansez și această idee în discuție. Domnul Baldwin din partea comisiei are cuvântul. Bună dimineața, îmi uh, cer scuze că nu prea am voce în această dimineață. Sper că mă va ține până la sfârșit. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru interesul dumneavoastră uh, pentru și sprijinul acordat celui unic european uh, nu doar comisiei, ci întregii industrii și vă mulțumesc pentru determinarea dumneavoastră de a promova celul unic european. Um, Vă vrem să vă mulțumim și pentru amendamentele constructive ale raportorilor. Cred că pot reacționa foarte pe scurt la ele. Să încep cu observațiile domnului Sasoli. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest dosar. Ați făcut propuneri foarte interesante. Cred că ideea disocierii staffului de finanțarea pe baza veniturilor uh, Uh, din planul de instituții este o idee excelență. De asemenea, ideea că agenția să poată să primească granturi este una bună pentru a-și ameliora veniturile în această perioadă dificilă. În legătură cu observațiile făcute, noi respectăm abordarea comună, într-adevăr, de multe ori avem o mentalitate unică, dar doresc să amintesc acestei comisii că s-a că această abordare comună a fost uh, hotărâtă de Parlament, Consiliu și Comisie. Suntem cu toții responsabile de, uh, de această abordare și cred că în avansarea ideilor noastre trebuie să fim raționali. Înțeleg ce spune doamna Foster în legătură cu considerentul 3A privind uh, actele delegate dar considerăm că trebuie să rămânem ferm pe poziția aici, să păstrăm um, considerentul. Procedura pentru adoptarea actelor delegate este clar menționată în um, Tratatul Uniunii Europene, Tratatul Funcționării Uniunii Europene uh, și cred că știm cu toții cum trebuie să meargă lucrurile. De asemenea, rolul experților, consultarea experților este crucială. Uh, noi ne bazăm mult pe experți și consultarea lor este practică standard de la noi și ținem cont de uh, avizul experților. De aceea, în practică, nu cred că lucrurile se vor schimba mult. În legătură cu Consiliul de Administrație sau Consiliile de Administrație, poate nu s-a înțeles bine ceva. Noi dorim să păstrăm Consiliul de Management. Acesta va fi principalul organism de decizii de la EASA cu 32 de membri ideea de a propune un Consiliu Executiv conform procedurii comune pentru toate agențiile este ca agenția să funcționează mai eficient. Consiliul de Administrație va pregăti pentru Consiliul de Management multe propuneri și apoi le va transmite Consiliul de, Management pentru considerare și adoptare. Când statele membre vor înțelege că nu este o activitate foarte interesantă, poate nu se vor înghesui atât de mult să facă parte din Consiliul de Administrație. Abordarea este bazată pe rotație și sper că țările membre vor accepta acest lucru, că vor fi în, în Consiliul de uh, Administrație într-un an sau doi. În legătură cu numele agenției. S-au făcut multe observații interesante în legătură cu acesta. Suntem de acord că principalul obiectiv al agenției este siguranța. Pe baza regulamentului de bază, articolul 2.1 și acest lucru rămâne valabil, dar același, în același articol se spune că mai are și alte activități. Protecția mediului, dezvoltarea sistemului ATM. Deci, în practică, descrie în practic ce există deja. În ciuda ambițiilor Comisiei pentru ca EASA să devină mai mult o agenție de reglementare decât este. este are deja uh, obiective și sarcini variate. Spuneți uh, că FAA are un rol important uh, Uh, și uh, Agenția pentru Securitatea um, uh, Aviației Federale nu pune în, urmă, în umbră această agenție. Dar, sincer, noi am dorit să păstrăm propunerea noastră să, să, să num- ca această agenție să se numească Agenția Europeană pentru Aviație și atât. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru toate observațiile foarte utile și cred că diver, uh, sunt, divergențele noastre rămân doar în legătură cu numele. În legătură cu amendamentele domnului Marinescu, multe ne convin pentru că sunt echilibrate uh, și reunesc realismul și ambiția. Uh, uneori realist s-a mers poate prea departe și cu ambiția poate n-am, fost, n-am mers noi prea departe. Acum, dacă îmi permiteți, voi aborda 5 uh, sau 6 elemente. În legătură cu definițiile, amendamentele 14, 15, 16 și 18, credem că definițiile pe care le-am propus ne permit să ne aliniem cu cele folosite de ICAO. Îmi cer scuze, amestec puțin lucrurile. Am, nu, pro, pro, amendamentele propuse ne permit să ne aliniem cu definiția de la ICAO. Când am adoptat aceste definiții în 2004, am modificat puțin definițiile. Ele au, folosite în ultim, au fost folosite în ultimii 10 ani în uh, multe, în zeci de reguli de implementare și dacă am schimbat din nou definițiile, consecințele juridice ar fi neprevizibile. De aceea aș prefera să păstrăm definițiile vechi, mai ales în ceea ce privește amendamentele 14, 15, 16 și 18. Mm, vă să spun foarte clar acest lucru. La amendamentul 27, care vorbește despre rolul EASA de acreditare a autorităților naționale, este o idee nouă, o funcție nouă. N-am fi împotrivă în principiu, dar mă întreb dacă ar fi nevoie de o nouă reglementare sau doar de măsuri de uh, acte delegate pentru funcționarea acestei prevederi. Apoi, în legătură cu rolul EASA ca autoritate de supraveghere, înțelegem logica și anume aceea de a ne concentra pe um, rolul EASA în uh, uh, supravegherea activităților transfrontaliere, dar se pune problema recunoașterii reciproce a certificatelor și a verificărilor privind reglementările. Dorim ca această idee să se regăsească în text. Și și să vedem unde trebuie să se regăsească în, regulamentul de bază ale EASA acest rol de um, supraveghere. Apoi, în legătură cu serviciile um, furnizorilor de servicii. Ați vorbit despre uh, decuplare. Dumneavoastră, domnule președinte, ați vorbit despre decuplare. Noi nu dorim să folosim acest termen. Nu cred că ați înțeles foarte bine ce sugeram noi. Ideile din amendamentul 76 ne îngrijorează puțin, pentru că ne îndepărtăm uh, prea mult de nivelul inițial al ambițiilor. Noi dorim, doream Uh, să separăm, în punct de vedere juridic, serviciile principale și serviciile de sprijin. Pentru că dacă se continuă cu serviciile oferite în comun, va fi foarte greu să se facă o um, um, împărțire a, a sarcinilor dintre uh, furnizorii de servicii interni și altele și cred că în cadrul celului unic european este foarte important să se facă această separare. Dar, fără să-mi subliniez propriile argumente, dacă doriți să continuați, uh, putem să dezvoltăm mai mult amendamentul propus de dumneavoastră pentru a elimina ideea de concurență. pentru a, a introduce uh, ideea de concurență, mă scuzați, pentru a se alege uh, furnizorul care oferă serviciile cele mai de calitate și cele mai ieftine. În legătură cu amendamentul 95, aplicarea și mai buna funcționare a planului Cezar, noi am vizat o regulă de implementare pentru a face tocmai acest lucru. Într-adevăr, întregul program Cezar este vizat aici și dacă și putem elimina câteva cuvinte pentru um, a nu limita textul la doar o parte mică din activitățile Cezar. Amendamentul 108 uh, vizează eliminarea autorităților pentru audituri. Înțeleg că doriți să se menționeze autoritățile uh, desemnate pentru audituri, dar dacă eliminăm această terminologie, se pierde ceva, poate fără intenție. E vorba de accesul aceste conturi și informații. Deci poate ar trebui să păstrăm un acces la contabilitate și să spunem agențiile naționale ale, ale aviației trebuie să aibă rolul de a avea acces și așa mai departe. Am intrat în detalii, ă, dar aș dori să mai abordez două ă, aspecte esențiale în legătură cu fapurile. Eh, dumneavoastră, domnule președinte, doamna Meister, domnul Kramer, domnul Groș și doamna Foster, cred că aproape toată lumea a vorbit despre acestea. Sunt absolut de acord că trebuie să avansăm în legătură cu faburile. Este esențial acest lucru. Am eh, auzit în ultimele luni sau ani chiar multe preocupări ale acestei comisii. Critici radicale uneori ale faburilor și Mă bucur că ați pus presiune asupra noastră, pentru că astfel ă, faburile au înțeles ce trebuie să facă pentru a obține rezultate, dar haideți să nu exagerăm. Unele lucruri trebuie, în unele lucruri trebuie să păstrăm proporțiile. Au făcut ce a fost necesar pentru a crea entitățile juridice pentru ca lucrurile să funcționeze și uh, sub presiunea noastră uh, politică și presiunea noastră cu um, cu uh, uh, amenințarea de a aplica sancțiuni, uh, faburile au avansat și vă voi, întâlna, mă voi întâlni uh, foarte curând cu reprezentanții faburilor care ne vor explica ce vor face pentru a obține rezultatele dorite. Uh, um, lucru dorit și de Gheorghe Jembovski. Um, M-am întâlnit de curând cu Gheorghe Zembovski uh, și merge, uh, îi merge foarte bine, nu a fost dat afară, să fie foarte clar. I s-a terminat contractul, pur și simplu. Contractul uh, său avea obiectivul creării faburilor și cred că a făcut o treabă foarte bine. I-am mulțumit chiar public aici în fața acestei comisii și continuă să fie consilierul nostru în legătură cu anumite aspecte, în legătură cu staful și tot aspectul social um, legat de consultarea partenerilor sociali, indiferent care este adjectivul care se aplică <laughs> la sentimentele um, personalului în legătură cu celul unic european, uh, am fi naivi dacă nu n-am acceptat faptul că sunt foarte îngrijorați. Ați vorbit despre ostilitate. Eu cred că există într-adevăr o presiune în ceea ce ne cer și indiferent ce termen folosim, recunoaștem faptul că va exista un impact asupra uh, personalului, în uh, impact al sistemului propus de noi și știm că există animozități, încercăm să comunicăm. Greve, ca cea organizată în iunie și cea din octombrie și apoi a fost uh, uh, anulată, nu sunt bune la nimic, nu ne nu ajută în sistem, nu ajută la impunerea argumentelor de credibilitate. Uh, ne întâlnim, chiar mâine avem o întâlnire cu asociațiile personalului, încercăm să discutăm cu companiile aeriene și uh, cu uh, organismele de reglementare și uh, cu sindicatele în aceeași sală. Într-adevăr, insistăm asupra eficienței din punct de vedere al costurilor și asupra eficienței fapurilor, dar în același timp dorim să știm care sunt preocupările uh, companiilor și ale sindicatelor uh, direct îmi cer scuze, am vorbit mult, domnule președinte, dar foarte pe scurt pot să mai spun că mulțumim pentru aceste rapoarte și um, există multe puncte pe care le sprijinim cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sasoli, doriți să mai adăugați ceva pe scurt? Mulțumesc, domnule președinte, doream doar să mulțumesc colegilor comisiei pentru toate observațiile făcute care sunt foarte importante și, bineînțeles, vom continua să cooperăm la uh, amendamente. Puține lucruri mi-am de spus. În primul rând, dorim o agenție puternică. Dorim un sistem de guvernanță comunitar pentru că considerăm că guvernanța unei agenții europene trebuie să depășească strict pozițiile naționale pentru a avea mai multă forță decisivă astăzi pentru noi în spirit comunitar. Și sunt sigur că vom găsi și modalitatea și eficiența justă, justă pentru a face acest lucru. Um, avem uh, problema de aici Uh, cred că intru pe terenul colegului Marinescu. Eu sunt pentru blocurile funcționale, pentru îmbunătățirea gestionarea acestor, gestionării acestor îmbunătățirea costurilor și a securității. În ceea ce privește Consiliul de Administrație al agenției, noi nu îl punem sub semnul întrebării. Noi uh, abordăm aici problema Comitetului Executiv. Consiliul de Administrație va numi un uh, uh comitet executiv. Noi am propus ca el să fie format din patru membri, poate să fie format și din mai mulți membri. Bineînțeles, este greu să se dea un spirit comunitar unui organism uh, format din 32 de membri. Ar fi încă un Consiliu European. Ar fi cu totul altceva. Deci haideți să ne mai gândim, să vedem ce situație putem găsi pentru o funcționare mai eficientă a acestui uh, comitet, dar fără să uităm punctul de plecare și anume dorim să insuflăm un, spirit, un mai mult spirit comunitar. Un ultim element. Îmi face plăcere și aici nu sunt perfect de acord cu comisia, dar putem să mai discutăm, bineînțeles, în următoarele săptămâni. Eu sunt de acord cu Uh, doamna Foster și cu președintele Brian Simpson. Poate nu am spus suficient de clar lucrurile. Eu sunt conservator. Doresc să avem cuvântul siguranță. De aceea trebuie să schimbăm propunerea comisiei. Cuvântul siguranță trebuie să rămână numele agenției pentru a defini un cadru în care toate cele 28 de state membre sunt unite în apărarea siguranței. Sunt actorii siguranței în transportul aerien. De aceea doresc să păstrăm uh, numele EASA, deci cu să păstrăm cuvântul siguranță. Vă mulțumesc tuturor și sunt sigur că vom coopera bine în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Doamna Foster, mai doreați să mai interveniți foarte pe scurt? Foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. În ceea ce vrește Consiliul de Administrație și numărul de persoane, din câte am înțeles eu, da, aveți dreptate, 32 e cam mult. Dar știți că sistemul a evoluat. Aveam un sistem cu 10 sau 12 și uh, persoane și în care țările mari, de fapt, aveau un cuvânt de spus pentru că țările mici nu aveau resursele necesare. Și aveau totuși un anumit număr de persoane care îi reprezentau și care se ocupa de aceste chestiuni. Așa că aici, fără a fi prescriptivi, să, să încercăm să găsim o soluție, pentru că un număr de 5 persoane sau 4 persoane nu are cum să funcționeze. E nevoie de consecvență, e nevoie de coerență. Domnule președinte, doriți să mai spuneți ceva, domnule Baldwin, pe această temă? Da, e, nu e prea politicos să mai iau încă o dată cuvântul, dar în ceea ce privește cele spuse de doamna Foster, uh, comitetul executiv despre care vorbim, de fapt, a fost cerut de către faburi. Și faburile sunt cele care vor acest lucru. Și uh, E adevărat, aveți dreptate. În momentul de față sunt 10 persoane cuprinse acolo care examinează anumite aspecte. Însă ceea ce noi ne dorim este să întărim tot acest proces de pregătire, uh, să întărim sistemul și nu cumva să slăbim, de fapt, rolul uh, statelor membre. Și sistemul prin rotație poate fi examinat. Evident, nu se, poate n-ar trebui să-l facem uh, o rotație anuală, dar vom vedea ce soluții vom găsi. Ședintele, da, mulțumesc, pentru că acum uh, e bine că vom avansa, pentru că acum statele membre e clar că au un interes să se înregistreze progres. Bun, vom vedea care va fi rezultatul. Acum, pe 26 noiembrie, data limită pentru înaintarea amendamentelor, pe care le vom examina pe 17 decembrie și vom vota în Comisia pentru Transporturi pe 13 ianuarie. Deci, 26 noiembrie, data limită. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi îl reprezintă raportul doamnei Lichtenberger, modificarea regulamentului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare. Eva Lichtenberger, te rog. Mulțumesc foarte mult, iată-mă, aici sunt. Chestiunea legată de datele statistice sună impresionantă, nu e neapărat un domeniu foarte popular, dar reprezintă sau ar trebui să reprezinte baza pentru alte decizii politice pe viitor. Propunerea Comisiei spre nemulțumirea noastră conține din nou o serie destul de mare de, un procent foarte mare de acte delegate, care în opinia mea au mers prea departe, deci am procedat la o reducere. Și important, pentru că nu ar trebui să analizăm doar transportul de mărfuri pe căile navigabile interne, ci și transportul de pasageri, Cred că analiza ar trebui extinsă și la vapoare de croazieră, la navele de pasageri, pentru că este un sector care este în mare creștere, în special pe Dunăre, de pildă. Asistăm la un număr tot mai mare de vase de croazieră. Și așadar se impune să analizăm lucrurile mai cu atenție, asta și din perspectiva infrastructurii portoare. Apoi, pe partea de infrastructură, pe viitor, cred că capătă o importanță tot mai mare, zilele navigabile, uh, terminale intermodale, poduri pe care se poate naviga. De aceste noduri intermodale avem nevoie. Trebuie să vedem unde există porturi conectate la care se poți ajunge nu doar cu uh, mașina, dar și cu uh, trenul. Și mai discutăm și despre dotări uh, de infrastructură, asta în funcție uh, de diferite tipuri de combustibil. și cred că aici se impune să includem și modificările tehnologice și să vedem dacă într-adevăr există această tendință spre nave mai curate sau dacă nu există și cât de repede are loc această uh, trecere. Și de ce m-am referit la navigabilitate? Pentru pentru că de curând am avut o audiere aici în Parlamentul European unde mm, se uh, vorbea că și uh, pe căile interne s-ar putea ca prin uh, topirea ghețarilor să asistăm la o, o creștere a nivelului râurilor, de pildă, pentru că, de pildă, și uh, rolul ghețarilor, rolul tampon pe care îl aveau până acum, va duce la alt tip de manifestare a unor fenomene meteorologice, precum inundațiile. Cred că trebuie analizate și aceste lucruri pentru a pregăti date și pentru a putea face planificări uh, judicioase pe viitor și în acest domeniu. Atât. Mulțumesc. Mr. Dantan, for Mr. Mulțumesc foarte mult. Domnul Dantan. Danke, Vorsitzender. Prin domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnei raportor. Aici uh, trebuie să îl scuz pe colegul Danton care scrie de asemenea într-o franceză foarte frumoasă că este în mare măsură de acord cu propunerea colegii și că îi mulțumește de asemenea că consideră că e interesantă propunerea de a colecta date și cu privire la pasageri, dar că pe ansamblu ar trebui totuși să avem grijă la aceste date statistice să nu împovărăm sectorul de 3 sau 4 ori cu activități administrative paralele și de aceea să se analizeze cine trebuie să furnizeze ce informații și poate să le furnizeze, astfel încât toate cele date despre care se vorbește aici să fie utilizabile, dar că acest lucru nu trebuie făcut încă o dată în mod suplimentar prin comisie, dacă se poate și altfel. Deci obiectivele sunt clare, dar ar trebui să avem grijă ca această uh, colectare dublă sau triplă a datelor să fie evitate. În ceea ce privește actele delegate și dânsul pledează pentru o mai mare putere de decizie a Parlamentului, uh, de susținere pe domnul raportor. Domnul El Cadraui, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Trecem acum la noua metodă, actele delegate și actele de executare. Și cred eu că aici am putea face câteva sugestii. O, domnul raportor a făcut câteva sugestii pe care noi le putem susține din plin. Nu e nevoie doar de statistici în ceea ce privește transportul de mărfuri, ci și în ceea ce privește transportul de pasageri. Și asta trebuie să cerem Consiliului. Mie mi se pare, de fapt, a fi aici esențialul, miezul propunerilor făcute de doamna raportor. Și trebuie să susținem această idee, pentru că avem nevoie de o coerență în ceea ce privește uh, datele de care dispunem referitor la toate tipurile de transport. Și dacă avem date pertinente, atunci vom putea trage concluzii pertinente. De aceea cred eu că în ceea ce privește munca noastră viitoare, obținerea unor astfel de date s-ar putea să ne permită să ne ușurăm și munca și viața și suntem gata să susținem aceste amendamente. Mulțumesc, doamna Meisner. Ia, vielen Dank. Mulțumesc, mulțumesc, doamnei raportor, Eva Lichtenberger. Într-adevăr, credem și noi că e bine să folosim acest prilej al alinierii la tratatul de la Lisabona pentru a și uh, îmbunătăți, ameliora al regulamentul. Sigur că uh, se impune să nu fie o povară suplimentară pentru companiile vizate, însă de date avem nevoie, date deja există ci uh, avem nevoie de ele nu doar pentru a îmbunătăți comodalitatea, ci Uh, e vorba și de o mai bună implementare a NAIADES, pentru că vorbim uh, în același context de um, o mai mare utilizare a căilor uh, navigabile interne și acest lucru nu poate fi decât în interesul întregului sector. Și în ceea ce privește actele delegate, uh, suntem de acord și sus, o susținem pe doamna raportor. Mulțumesc, doamnă Romanenescu, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Vreau să vă mulțumesc uh, doamne, doamnei raportor și celorlalți membri acestei comisii pentru comentariile foarte valoroase și aș dori să amintesc faptul că comis, scopul Comisiei Europene prin această propunere era de fapt să existe o aliniere a acestui regulament cu tratatul de la Lisabona. Și evident că suntem pe deplin de acord cu uh, punctele de vedere exprimate aici. Comisia lucrează în momentul de față la un studiu pentru a încerca într-un mod mai armonizat să alinieze cele cinci moduri de transport și regulamentele aferente. Cu toate acestea, pentru amendamentele care se referă la colectarea datelor și care ar putea duce la o sporire a numărului de variabile, deocamdată Comisia ar dori să-și exprime câteva rezerve, uh, pentru că trebuie să analizăm felul în care va spori poda, povara și felul în care va spori costurile acestei idei. Mulțumesc! Da, foarte pe scurt, doamna Lichtenberger. Doar un scurt comentariu în acest sens. Aceste date există aproape peste tot la nivel național. Și nu e vorba decât de a le colecta într-o manieră astfel încât să fie comparabile. Însă datele există deja la nivel național, ceea ce înseamnă că nu apare o povară suplimentară. Singurul lucru pe care îl solicităm este pentru a putea planifica în continuare și partea de infrastructură energetică și trebuie să știm cum anume evoluează lucrurile altfel. Lucrurile nu folosesc la nimic. Ne trebuie așadar acest feedback pentru a vedea dacă va apărea și un rezultat uh, în practică, în realitate. Dar încă o dată este vorba de date existente la nivel național care trebuie pusă în, într-un format care să poată fi prelucrat apoi și la nivel european. Iar în ceea ce privește această infrastructură tehnică, eu încerc întotdeauna să mă gândesc și la alte dosare pe care le tratăm în paralel, astfel încât să avem de-a face cu un pachet coerent în care să nu venim uh, pe de o parte să decidem ceva, iar pe de altă parte să uităm anumite lucruri. Mulțumesc. Data limită pentru a amendamente este fixată la 21 noiembrie și vom vota pe 17 decembrie în Comisia pentru Transporturi. Mulțumesc foarte mult și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, vorba de propunerea de regulament de modificare a regulamentului privind statisticele din transportul feroviar în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătoriile și accidentele. Are cuvântul domnul raportor, domnul Kramer. Nu e vorba de un dosar um, controversat. Eu aș dori să mulțumesc um, raportorilor din umbră pentru colaborare și trebuie din nou să îl uh, uh, felicit uh, pe domnul Groș pentru că în cartea sa albă spune că trebuie să facă un transfer spre căile fărate. Dar pentru a putea evalua acest lucru avem nevoie de statistici fiabile. Se pleacă în acest raport de la regulamentul care stabilește modalitatea de colectare a datelor vis-a-vis -vis de transport de mărfuri, de călător, fluxuri de circulație, um, dar și accidentele. Acum Comisia um, propune ca um, datele acestea să fie uh, agregate la nivel național și e uh, corect că ar trebui să evităm munca dublă. În, uh, se spune însă că în ceea ce privește accidentele să nu se mai facă acest lucru pentru că ERA se ocupă deja de acest lucru. Iar pentru um, acest lucru trebuie să spun că în ceea ce privește simplificarea rapoartelor uh, uh sunt uh, cu totul de acord cu Comisia. Alinierea la Tratatul de la Lisabona cu o mai bună respectare a recomandărilor Parlamentului. Uh, aici nu o să ne luăm uh, hrana de la gură, vă spun uh, de acum. În ceea ce privește accidentele, pentru a permite o comparabilitate, era Eurostat trebuie să colaboreze bine împreună. Dar a um, refuza competența unei dintre acestea nu cred că se impune acum. Iar Uh, per ansamblu trebuie să avem niște statistici uh, uh, coerente și de aceea cooperarea este mai bună decât o procedură unilaterală. De asemenea, s-a, zgomotul a căpătat o importanță din ce în ce mai mare în discuțiile și dezbaterile noastre, de aceea uh, ar trebui făcute statistici în ceea ce privește frânele uh, mai silențioase. Știm, de pildă, că uh, dacă se va să folosi acestea, s-ar reduce uh, cu 70-80% noxele de zgomot și de asemenea, investițiile în colaborarea transfrontalieră și închiderea deficiențelor existente Uh, pe aceste porțiuni uh, de graniță și, de pildă, de asemenea și uh, chestiunea în ce trenuri se poate lua bicicleta. Iată că între Cehia și Germania, acum la 25 de ani după căderea cortinii de fier, se încheie, se închide o astfel de, un astfel de tronson între cele două state, care are o lungime de 660 de metri. Se poate vorbi acum, da, creăm un spațiu feroviar european, am depășit uh, modelul postbelic extraordinar. Asta este doar un exemplu pozitiv, nu vreau doar să mă plâng și vă mai pot da și alte 20-30 de tronsoane lipsă de acest gen, de vorba de 7, 8, 10 km. Cred că și aceste lucruri ar trebui contabilizate statistic pentru a arăta că ne concentrăm asupra uh, proiectelor uh, care poate în 30-40 de ani nu au fost realizate. Apoi, pe ansamblu, cred că o colectare mai simplificată a datelor este bună și acesta trebuie să vină și completeze obiectivele din Cartea Albă și aș dori încă o dată să mulțumesc raportorilor din umbră, dar și comisiei. Mulțumesc foarte mult, Michael, încă o dată și pentru vizitatorii noștri uh, putem spune că suntem foarte, foarte fericiți în momentul în care avem trenuri care trec peste frontiere. Pentru că e un vis pe care îl aveam cu toții, așa ca și Martin Luther King. Aveam un, un vis ca trenul să treacă peste frontiere. Bun. Spun asta pentru că, iată, avem aici în sală niște uh, tineri care lucrează la compania de cai ferate din Franța și e clar că ei trebuie să-și imprime încă de pe acum în creier o idee, și anume că trenurile pot să treacă peste frontiere. Da, se trece peste frontiere, se merge înspre Strasburg. Toată lumea numai despre asta visează. Domnul Groș acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și în numele raportorului nostru, din umbră, domnul Borisov, aș dori să mulțumesc raportorului pentru că, desigur, susține propunerea colegului nostru, Michael, Dânsul pune accentul pe fiabilitatea datelor, iar um, vis-a-vis -vis de procedură, aici poate să susțină uh, părerea raportorului, dar fiabilitatea acestora o sublinează. Apoi, trebuie evitată și uh, dublarea activităților, însă și uh, agregarea acestora reprezintă un lucru important și ar trebui evitat ca datele să fie furnizate de mai multe ori, odată pe hârtie galbenă, odată pe hârtie albastră. Eu cred că astăzi lucrurile în era informatică funcționează mai ușor. În ceea ce privește informațiile cu privire la siguranță și infrastructură, aici poate să fie de acord cu raportorul, pentru că sunt lucruri esențiale care nu ar trebui simplificate, iar în ceea ce privește de pildă frânele, uh, frânele care în germană se numesc uh, frâne care șoptesc, uh, spune vorbitorul, pe mine mă miră pentru că chiar așa de silențioase nu sunt, dar în orice caz pot fi de acord cu raportorul atunci când este vorba despre tronsoanele transfrontaliere, pentru că acolo unde lipsesc 2 metri, acestea trebuie făcuți și în special în ceea ce privește țările uh, mari care uită că au granițe și cu alte țări și uită să aloce bani pentru astfel de proiecte. Cred că infrastructura și siguranța trebuie păstrate împreună în raportări pentru că deseori constatăm că lipsa de uh, investiții în infrastructură are efecte asupra uh, siguranței și de asemenea și introducerea tehnologiilor moderne și, din păcate, tot se mai constată anumite deficiențe atunci când asistăm la accidente mai mari. Iată așadar, uh, cred că pe ansamblu este un raport care se bucură toată susținerea noastră. Mulțumesc, domnule al și după aia domnul Liberațchi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, raportorul nostru din umbră nu este prezent astăzi, însă mi-a spus că a fost foarte încântat uh, de felul în care domnul raportor a cooperat cu raportorii din umbră și suntem mai mult sau mai puțin de acord asupra aproape tuturor punctelor. E clar că statisticile sunt un element important pentru a fi în măsură să creezi noi politici, pentru a fi în măsură să compare anumite lucruri, statisticile sunt baza. Și e clar că aici e vorba de date care trebuie să poată să fie măsurate plecând exact de la același tip de informații obținute din partea statelor membre. Noi am crede că ar fi bine să mai includem încă o unitate de măsură. E vorba de numărul de kilometri e o unitate de măsură utilizată, mai ales în contractele, pub, în uh, contractele de achiziții publice, e o unitate de măsură utilizată destul de des în, când vine vorba de contracte și am fi mulțumiți dacă s-ar putea include și acest lucru în raport. În orice caz, vom susține punctele de uh, vedere exprimate de către raportor și în speranța că această noțiune, unitate de măsură, locuri, kilometri va fi inclusă, așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Doamna Meissner. Da, mulțumesc. În această situație nu trebuie să reprezint pe nimeni. Sunt eu însă în raportoare din umbră, așadar îi mulțumesc personal domnului raportor Kramer pentru acest raport și pentru colaborare și din partea noastră susținere, uh, pentru că, sigur, vrem pe de o parte să dispunem de toate aceste date, dar și atunci când este vorba de accidente, trebuie totuși să ne gândim că n-ar trebui să existe muncă dublă și lucrurile ar trebui să funcționeze cât se poate de simplu. Cred că asta a fost și obiectivul Comisiei de a nu complica lucrurile pentru căile ferate, ci uh, de mm, a reuni acele date care sunt disponibile și sigur că acest lucru nu ar trebui făcut pe hârtie colorată diferit, ci cât de simplu posibil în uh, ceea ce privește transportul de marfă cu vagoane silențioase, sigur se impune să verificăm uh, care sunt tendințele, dar va trebui să vedem dacă uh, sau cine poate furniza aceste date. Nu știu dacă Rail Market uh, Scheme, care tocmai a fost introdusă uh, de către Digi Market, nu ar fi poate instrumentul util pentru a face acest lucru. Trebuie întotdeauna să ne gândim de unde și către cine se impune furnizarea datelor în funcție de tipul acestora. Și acum din partea Comisiei, doamna Romanescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru aceste comentarii și propuneri de amendamente. După cum ați putut constata, intenția Comisiei era, de fapt, să revizuiască și să simplifice acest sistem de colectare a datelor, tocmai pentru a evita o dublă raportare, o suprapunere a datelor mai ales în cazuri de accidente. Și aș vrea să vă informez asupra faptului că am avut o colaborare foarte bună cu Agenția de Căi Ferate, Agenția Europeană de Căi Ferate și am semnat anul acesta un memorandum de înțelegere pe, tocmai pentru ca aceste date referitoare la accidente să poată fi transmise de către agenție și pentru a uh, Uh, reduce povara administrativă din punct de vedere al statisticilor uh, pe seama autorităților naționale. Și Comisia a făcut o analiză foarte aprofundată, a comparat datele tocmai pentru a se asigura că există criteriul de calitate necesar și că datele sunt complete. Deci intenția noastră ar fi în acest sens este să lăsăm deoparte anexa H și să publicăm datele prin platforma Eurostat date pe care le obținem din partea Agenției Europene de Căi Ferate. Evident, aici ar trebui să implicăm uh, în mod cât mai larg cu putință organismele competente în ceea ce privește validarea datelor. Însă vă vom ține la curent. Uh, if I come back... Uh, Și acum, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să mă refer la câteva variabile suplimentare care au fost solicitate. Și, într-adevăr, cred că trebuie să analizăm foarte atent aceste variabile și să vedem exact care sunt informațiile statistice care, într-adevăr, sunt importante și care ar putea să fie colectate și din alte surse. Propunerea pe care o aveți în fața ochilor este un acord, un acord Uh, la care s-a ajuns în rândul părților interesate, care a fost în mod îndelungat discutat la nivel tehnic, la nivel de Eurostat, în grupurile noastre de lucru și e clar că utilizatorii, cum ar fi Direcția Generală aferentă care utilizează astfel de date, ar fi foarte interesat să le obțină. Mulțumesc și acum, Michael, dorești să mai intervii două, trei minute la final pentru a trage concluzii? am vrut să profit de prezența vizitatorilor SNCF. Însă vreau să vă mai spun de podul de la Freiburg, de Freiburg care a fost uh, distrus în război. Am primit fondurile pentru a-l reconstrui în, uh, și dacă s-ar fi întâmplat până acum, uh, ăsta e de fapt un vis al meu pe care l-am fi putut folosi în campania electorală de anul viitor. Eu visez în continuare. Însă, sigur, putem uh, să dăm mai departe această misiune către cei tineri. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră, Comisiei și Secretariatului Comisiei noastre pentru foarte bună colaborare în ceea ce privește aceste mm, frâne silențioase, n-am să le mai spun care șoptesc, uh, unde și cum să se colecteze date statistice, încă nu știu, dar uh, e posibil și ne dorim date statistice și în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc termenul pentru depunerea amendamentelor este 21 noiembrie, iar votul din comisie pe 17 decembrie. Vă propun acum să trecem la reuniunea cu ușile închise, deci uh, rog pe toată lumea care nu ar trebui să fie aici să părăsească sala, în special în uh, Consiliu, cu tot respectul cuvenit.